Bună ziua! Dacă toată lumea se așează, vom începe reuniunea de astăzi. Vreau să vă urez bun venit la această reuniune sede pentru după amiaza aceasta. Today's public hearing will... Audierea publică de astăzi se va referi la impactul crizei financiare asupra bugetelor de apărare în Uniunea Europeană și la șansele de punere în comun a resurselor și de împărțire a resurselor. În numele comisiei noastre vreau să urez bun venit vorbitorilor invitați. SEDE acordă o atenție deosebită acestui subiect. S-a comandat un studiu pe acest subiect și următorul raport din proprie inițiativă se, va referi la acest subiect. Criza economică și financiară afectează grav bugetele de apărare și deci trebuie să găsim moduri de a asigura suficiente uh, capacități, forță de muncă și echipamente, dacă dorim împreună, în cadrul UE sau în cadrul NATO, să ne garantăm securitatea și să acționăm acolo unde valorile și interesele noastre sunt amenințate. În acest sens, tratatul de la Lisabona ne oferă mai multe instrumente pentru a ne ameliora cooperarea în domeniul apărării. Cea mai solicitantă este cooperarea structurată permanentă, însă trebuie să remarcăm și rolul sporit al Agenției Europene de Apărare, care va promova dezvoltarea unei baze europene industriale și de tehnologia apărării. În tratat se menționează și o politică a capacităților europene și a armamentului european. Această nouă politică, împreună cu directivele privind um, achizițiile publice în domeniul apărării și transferurile intracomunitare, ar trebui să contribuie la păstrarea autonomiei strategice a Uniunii Europene și, de aici, și în consecință, capacitatea sa de a-și asuma răspunderea în lume. Deocamdată trebuie să utilizăm cât mai bine capacitățile actuale. Noul moto este pooling and sharing, punerea în comun și împărțirea resurselor, după cum a declarat Consiliul în 23 mai 2011. Însă această abordare pune multe probleme de disponibilitate și de suveranitate. Sper că acest subiect va fi discutat în cadrul dezbaterii de astăzi. Un mod de a ne folosi mai bine resursele financiare puține este să începem programe comune cu scopul de a obține economii de scară. Această uh, soluție va putea duce la crearea de resurse suplimentare, care să permită Uniunii Europene să dobândească unele din capacitățile necesare pentru misiunile și operațiunile sale în cadrul politicii de securitate și apărare comune. Discuțiile privind următorul cadru financiar european au început și acestea nu trebuie să ignore nevoile ca, uh, politicii comune de securitate și apărare. Prin această audiere demarăm o dezbatere foarte delicată și sper să obținem câteva din răspunsurile pe care le căutăm. Dezbaterea este împărțită în două părți și la primul grup de experți îi urez bun venit domnului dr. Cristian Mölling, cercetător la Fundația uh, de la Berlin pentru științe și politică, de la, care este autorul unui studiu comandat de sede, și domnului dr. Renaud Bele, manager șef la uh, Institutul de Studii Economice de la Paris. Uh, în prima parte, discuția se va concentra asupra consecințelor reducerilor bugetare în statele membre, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a pierde din capacitățile militare și nevoia de a găsi noi surse de finanțare. Și vom începe cu dr. Mölling. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vom uh, privi și prezentarea PowerPoint. Uh, uh, După cum a spus deja domnul președinte, noi am fost însărcinați de către sede să realizăm un studiu privind impactul crizei financiare asupra apărării europene. Am făcut acest lucru în ultimele patru ani și acum vă voi prezenta concluziile cele mai importante și câteva rezultate preliminare la care uh, am ajuns și de asemenea vom face câteva recomandări. Trebuie să spun că ne confruntăm cu două probleme principale care au apărut în ultimii doi ani. Prima se referă la generarea de capacități, iar cealaltă se referă la criza financiară. Generarea de capacități la nivel european în sine este confruntată în continuare cu trei puncte critice care nu au fost depășite. În primul rând vorbim despre dezvoltarea de capacități. Pentru că um, acestea sunt generate la nivel european de multe instituții, dar nu există resurse suplimentare la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește armamentele, înainte de a ajunge la capacități, anumite lucruri se întâmplă în afara Uniunii Europene, iar uh, aceste aspecte nu sunt legate în mod direct de securitate. Deci vorbim aici despre industrie, despre locul de muncă. În al treilea rând, conceptele, instituțiile și resursele sunt foarte importante, pentru că uh, acestea nu se dezvoltă întotdeauna împreună, armamentul și capacitățile. De aceea ne confruntăm cu probleme. În ceea ce privește criza financiară, aceasta a lovit Uniunea Europeană și generarea capacităților, precum și cadrul de generare a capacităților. Și printre multele aspecte la care putem să ne gândim, privim la două decenii de austeritate care vor urma, pentru că resursele au fost reduse puternic și prevăd că acest lucru va continua și în următoarele două decenii. Efectele prezente și reacțiile sunt în continuare diferite. Acest lucru din cauza severității a tradițiilor economice și a priorităților politice. Însă putem observa în continuare că statele membre ale Uniunii Europene au realizat reduceri bugetare de 30% în uh, țările mai mici până la 10-15% în țările de dimensiune medie și acestea au ajuns la 8% în țările de dimensiuni mai mari. Deci implicațiile sunt foarte importante asupra bugetelor pentru apărare. În ceea ce privește Cifrele prezentate de Uniunea Europeană, acestea ne arată că în următorii 20 de ani va trebui să cheltuim cam 1% din PIB-ul nostru pentru a nu a face mai multe datorii. Credem că niciun stat membru nu va reuși să își uh, ascundă bugetul pentru apărare. În ceea ce privește reacțiile individuale, trebuie să ne uh, concentrăm asupra celor 27 de armate de bonsai. Uh, Nivelul de ambiție este foarte important. În mod oficial, acesta a rămas neschimbat, însă, în fapt, eh, contează foarte mult specializarea. După cum puteți vedea, mai ales în Regatul Unit, care și-a scăzut foarte mult nivelul de ambiție și Germania a făcut același lucru, la fel și Olanda, uh, Um, și aici au avut loc niște reduceri foarte importante de echipament. Deci uh, există un trend de specializare, însă numai în țările de mai mici dimensiuni sau de uh, dimensiuni medii. Însă aceste reduceri de buget s-au realizat în toate țările. Și aceasta este o problemă, pentru că capacitățile uh, pot scădea, iar uh, noi putem spune că apar niște prăpastii tot mai mari. În ceea ce privește costul cu personalul, acesta la nivel european, în toate cele 27%, reprezintă cam 50% sau mai mult din cheltuielile uh, din bugetul pentru apărare. Însă, nu ne așteptăm ca în această zonă să se facă economii pe termen mediu sau lung. În ceea ce privește domeniul armamentului, aici avem o imagine oarecum înspăimântătoare, pentru că există o propație tot mai mare între cei care își modernizează încet această zonă și cei care își taie cu totul achizițiile în acest moment. În ceea ce privește industria de apărare și politica industrială, observăm că există niște strategii industriale și uh, guvernamentale, însă există diferențe între ele. Uh, industria ține cont de noile piețe pentru că uh, există aceste reduceri bugetare și sunt uh, prevăzute și noi proiecte, iar statele membre doresc să își păstreze industria pentru apărare de la nivel național la nivelul care este acum, măcar să rămână atât. În ceea ce privește operațiunile și mentenanța, am observat o accelerare a dezafectării tuturor tuturor capacităților mai vechi. Puteți observa că acest studiu câteodată um, a beneficiat de informații care ne-au arătat că tot mai multe uh, trupe sunt uh, implicate la nivel internațional. Deci, uh, aceste angajamente internaționale câștigă tot mai mult teren. Așa cum a spus și domnul președinte, uh, pooling and sharing, punerea în comun și împărțirea resurselor uh, reprezintă un aspect foarte important. Există câteva inițiative noi și însă ele nu sunt atât de multe. Uh, avem o experiență destul de mare cu pooling and sharing uh, în Europa și la NATO, însă ultima dezbatere a fost indusă de uh, câteva inițiative bi- și multilaterale în acest domeniu. Le-am notat aici pe slide, puteți să le observați, însă în continuare este neclar dacă acesta este un prim semn al unui proces politic de sus în jos în ceea ce privește uh, dezvoltarea de capacități sau dacă mai degrabă vorbim de o subminare a politicii comune de securitate și apărare. Putem spune că aceste inițiative sunt destul de multe, există participanți și de asemenea domeniul de aplicare este important, avem însă numai uh, inițiative noi uh, complete, um, există multe probleme de birocrație în acest domeniu, iar uh, atitudinile în prezent sunt oarecum combinate, pentru că există activiștii, pesimiștii și specialiștii. Activiștii doresc pooling and sharing, vorbim aici de Regatul Unit, de Danemarca, care sunt ceva mai pesimiste și apoi avem pe specialiști care au deja forțe armate specializate și care doresc să meargă pe această direcție. De asemenea, există și niște dezvoltări și niște evoluții recente uh, referitoare la punerea în comun și împărțirea resurselor. Vorbim despre evoluțiile de sus în jos, care ar trebui să fie regula. Există proiecte bilaterale care reprezintă cam 20%, iar două treimi din toate proiectele care sunt desfășurate um, sunt desfășurate în statele membre mai mari. Deci, multe dintre proiecte nu sunt disponibile, raportându-ne la uh, punerea în comun și împărțirea resurselor. Sigur că există proiecte mai mari care uh, implică și NATO și acestea sunt uh, folosite de grupuri de utilizatori sau de aceia care, uh, cărora li s-au redus capacitățile. Cred că acest, uh, pe marginea acestui subiect a mai, făcut, a mai fost făcut un studiu foarte important de către un coleg de-al nostru și el va sublinia aceste aspecte. Există mai multe probleme care trebuie abordate, pentru că criza financiară uh, a avut un impact puternic asupra bugetelor de apărare. Statele Uniunii Europene se află în continuare într-un stadiu de negare. Ele discută în continuare despre consecințele pe termen scurt, însă nu se concentrează asupra consecințelor pe termen lung ale crizei financiare. Lipsește coordonarea și percepția corectă și, de asemenea, uh, modelele tradiționale sunt reduse și se pune accentul pe prioritățile naționale. Putem observa că generarea de capacități uh, ale Uniunii Europene reprezintă un punct foarte important, însă în continuare direcția este neclară. Ceea ce a adus criza financiară a fost să observăm care sunt ineficiențele și problemele în sectorul apărării, politicii de apărare și în felul acesta s-au accelerat reducerile. Însă s-a ajuns și la niște reduceri, la niște tăieri individuale, care uh, ar putea să ducă pe termen lung la o moarte lentă a apărării Uniunii Europeană. Cei care și-au tăiat capacitățile uh, ar putea să nu mai poată contribui la operațiunile Uniunii Europene și acest lucru se resimte ca o inabilitate de a configura politicile în domeniul apărării la nivel comunitar. Trebuie să privim totul și din perspectiva Libiei și a acestui aspect foarte important. Pentru că Statele Unite nu va mai fi capabilă să răspundă la fiecare apel din urgență venit din partea Uniunii Europene și nici Uniunea Europeană nu va putea face acest lucru. Nici statele membre nu vor putea să ofere siguranță sau securitate și să planifice uh, asemenea acțiuni la o distanță atât de mare. De asemenea, criza financiară a um, subliniat încă o dată această tendință și ceea ce am observat și în, ultima, în ultimele săptămâni a fost că începem să nu mai avem suficient timp. De aceea, ceea ce încercăm este să... și aceasta este și o recomandare a studiului, trebuie să facem o legătură între dimensiunea industrială și capacități, pentru că în felul acesta putem să obținem niște soluții pe termen lung, durabile și coerente. Parlamentul European este încurajat astfel să sprijine următorii pași. Primul se referă la uh, aspectele conceptuale. Trebuie să existe o revizuire strategică a apărării și securității la nivel european, pentru că numai astfel pot fi dezvoltate capacitățile și pot fi corelate cu ambițiile pe care le avem. Parlamentul European a făcut un prim pas solicitând realizarea unui asemenea studiu, dar noi credem că este nevoie în continuare de o monitorizare pe termen lung a evoluțiilor și trebuie să li se reamintească statelor membre care sunt obligațiile lor obligații la care s-au angajat prin semnarea anumitor tratate. Din punct de vedere instituțional, este foarte important să consolidăm Agenția Europeană pentru Apărare și să consolidăm toate capacitățile sale, pentru că avem mandatul de a lega toate um, aceste autorități și domenii de lucru. Un alt pas important ar fi să um, consolidăm autoritatea de certificare și de raportare din domeniul apărării, care joacă un rol foarte important la nivel european și de asemenea să acordăm un rol clar Ministerului de Finanțe în cadrul Agenției Europene pentru uh, Apărare, pentru că în vremea de austeritate acesta este un rol foarte important. În ceea ce privește resursele, uh, proiectele de investiții comune par a fi o cale bună și de asemenea legătura cu NATO pare să fie un pas recomandabil. În ceea ce privește capacitățile, este important să avem o abordare um, transversală. Trebuie să uh, consolidăm uh, trupele de luptă ale Uniunii Europene, însă să privim totul într-un proces de transformare um, ca și cum am avea de-a face cu un laborator. Trebuie să extindem uh, dimensiunea și timpul și, de asemenea, foarte important uh, este această bază care este acordată pentru punerea în comun și împărțirea resurselor. De asemenea, este important să învățăm toate lecțiile pe care le primim din partea celor care uh, luptă și se află pe teren. În fine, în ceea ce privește armamentul și această dimensiune a apărării europene, am vrea să propunem un uh, obiectiv principal industrial pentru anul 2030. În primul rând ar trebui să fie identificate punctele forte și punctele slabe ale EDTIB, ale bazei uh, industriale și tehnologice ale apărării europene, de asemenea să coordonăm politicile industriale și prioritățile și să armonizăm ciclurile de achiziții. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you. Vă mulțumim foarte mult! Acum are cuvântul următorul vorbitor. Domnul Renaud Belé. Voi vorbi în franceză. Am realizat uh, un studiu de câțiva ani încoace în cadrul Asociației Eurodefens, uh, care este disponibil de altfel pe site-ul internet al uh, asociației, care compară obiectivele bugetelor de apărare în Uniunea Europeană și Statele Unite. Ideea este să se compare obiectivele globale ale acestor politici. E vorba de o abordare mai, de, mai repede academică decât industrială de la compania EADS observăm că există îngrijorări pentru că principalele țări care reprezintă 60% din cheltuielile militare și uh, 90% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare uh, își vor diminua cheltuielile în domeniul militar și aceste um, scăderi ale bugetelor militare sunt datorate crizelor, eh, crizei economice. În eh, Regatul Unit s-a anunțat eh, o scădere cu 8% a bugetului în patru ani, dar vor menține acest buget peste 2% din PIB. În Franța se reduce E vorba de o reducere de 3,5 miliarde până în 2013, cu o revizuire uh, a obiectivelor uh, pentru programul militar 2009-2014. În Germania, guvernul a anunțat o reducere a bugetului de 8,3 miliarde până în 2014. Iată, aceste reduceri foarte importante ale bugetelor pot să ne îngrijoreze din trei motive. În primul rând, uh, chiar dacă apărarea este unul dintre primele posturi din bugetul țărilor Uniunii Europene, Uh, aceste bugete sunt foarte scăzute totuși. Nivelul în Statele Unite este de aproximativ 4% din PIB sau chiar mai mult uh, cu ocazia operațiunilor din Irak și Afganistan, dar uh, bugetul scade. În schimb, statele Uniunii Europene au un buget de apărare care reprezintă cam 1,7% din PIB-ul lor se pun, apar două întrebări. Avem oare un comportament de pasager clandestin face de SUA sau uh, există Uh, există um, efecte secundare, uh, capacitățile pot scădea foarte rapid uh, și când studiem uh, textele Agenției Europene pentru Apărare, vedem că capacitatea de a statelor europene este destul de limitată. Pe termen lung, observăm că din 96 încoace, bugetele de apărare mai ales cele de investiții în domeniul apărării, au stagnat. Deci pe ultimii 15 ani. Ne aflăm deci într-o situație în care chiar dacă bugetele uh, au crescut în euro, în ceea ce privește puterea de cumpărare, acestea au, uh, au rămas neschimbate. Costul echipamentelor, în schimb, a crescut și, pe termen lung, Pe termen lung, studiile economice arată că costul echipamentelor crește de 5 până la 7% pe an, ceea ce înseamnă că dacă bugetele urm, urm, sunt uh, urmează inflata inflației, uh, bugetul practic scade progresiv. Tendența este aproximativ constantă la nivelul echipamentelor. E vorba de cam 20 de miliarde de euro în Regatul Unit, 8 uh, miliarde în Germania, 5 miliarde în Italia, 3 miliarde în, în uh, Spania. În schimb, în Franța, Până în 2003 era vorba de aproximativ 12 miliarde de euro și acum s-a ajuns uh, la 16 miliarde aproximativ în ultimii ani dar având în vedere reducerea bugetară anunțată, cu siguranță va scădea și acest buget. Dincolo de stagnarea eforturilor bugetare, există o presiune din ce în ce mai mare pentru a reduce cheltuielile publice. După cum știți, în țările OCDE, deficitul public a, a crescut mult în perioada 98-2007, a fost de aproximativ 2,2% din PIB și apoi a ajuns la 8% aproape în 2009 și chiar dacă țările din zona euro nu au cunoscut uh, un deficit atât de mare, totuși la un moment dat s-a ajuns la 6,3% în 2010. Statele Uniunii Europene au uh, însă marje de manevră mult mai limitate, având în vedere regulile de, gestiune, de gestiune bugetare care impun echilibru în cheltuielile bugetare sau chiar uh, păstrarea anumite limite a deficitelor publice și a datoriei public, datoriei publice. Pentru a restabili echilibru și pentru a reveni la indicații indicator inițial. Există deci o presiune mare de a incita statele membre să uh, cheltuiască mai puțin uh, de, decât uh, mai puțin decât bugetul lor prevăzut. observăm că datoriile statelor au crescut uh, cu zece până la 30 de puncte și cu siguranță aceste datorii publice vor trebui să fie absorbite în următorii ani pentru a ajunge la un nivel acceptabil. După cum a spus și uh, domnul Mölling, situația actuală arată că s-a ajuns la limita reducerii eforturilor de apărare. Dacă dorim să analizăm capacitatea de intervenție a statelor europene, mai ales în Libia, uh, observăm că fără sprijinul Statelor Unite n-am fi putut interveni. Și dau un singur exemplu în acest sens. Dacă studiem uh, folosirea misilelor de trupele americane, observăm că numărul misilelor uh, armatei americane este egal cu numărul total al misilelor dintr-un program uh, major de misile din programul european. Deci întregul program uh, al Uniunii Europene, de exemplu, este de aproximativ 200 de misile, care este numărul de misile folosite într-o săptămână de Statele Unite. Deci, iată, punem împreună capacitățile, dar la niveluri atât de scăzute încât sunt doar eșantioane, nu adevărate capacități militare. Deci, iată, se dă iluzia unei forțe de intervenție pentru a juca uh, un rol la nivel mondial, dar dacă operațiunea trebuie oprită după o săptămână, la ce folosește această capacitate? Problema este că în Uniunea Europeană există foarte multe programe și foarte multe cheltuieli de apărare care nu sunt suficient puse în comun. Dacă eforturile ar fi puse în comun, atunci, uh, practic, orice cheltuială neprogramată ar deveni imposibilă și uh, acest lucru ar fi foarte periculos, uh, atât pentru apărare cât și pentru intervențiile noastre. După cum am spus, a crescut cu 5 până la 7% costul materiilor, materialelor pentru principalele programe pe termen lung și deci resursele, bugetele au rămas la un nivel constant și având în vedere creșterea uh, costurilor uh, echipamentelor, uh, rezultatul este că cumpărarea echipamentelor este din ce în ce mai dificilă. Dacă bugetele ar rămâne la nivelul anilor 90, uh, Pentagonul n-ar mai putea cumpăra decât un avion de apărare în 2030. Iată de ce bugetele nu pot să rămână constante, având în vedere creșterea costurilor. Trebuie oare uh, Uh, să se avantajeze cheltuielile pentru apărare față de alte cheltuieli sau uh, trebuie să nu dorim uh, o scădere a cheltuielilor publice în general? Bineînțeles, toate ministerele statelor membre nu au nici aceleași obiective, nici aceleași mijloace și observăm că apărarea este ministerul cu cheltuieli, cheltuielile cele mai mari și cu veniturile cele mai mici. Uh, Trebuie să vedem apoi cum sunt repartizate în cadrul bugetului uh, pentru apărare diferitele cheltuieli. Față de sfârșitul războiului rece, în Uniunea Europeană s-au păstrat cheltuielile, uh, de exemplu, pentru personal, dar nu s-au făcut suficiente investiții, deci s-au redus cheltuielile pentru misiuni și cercetare și dezvoltare și pentru investiții. În Statele Unite, în schimb, toate uh, bugetele au scăzut uh, dar scăderea uh, bugetului pentru cercetare și dezvoltare a fost de două ori mai mică decât uh, reducerea întregului buget. Deci, iată, poate a trebui să regândim modul în care este împărțit bugetul pentru apărare. În al treilea rând, există oare un efect de prag de care trebuie să se țină cont având, având în vedere evoluțiile tehnologice? Pentru o anumită tehnologie, piața are o anumită, uh, are anumite limite. Și, ținând cont de aceste evoluții ale tehnologiei, ne putem întreba dacă aceste praguri de viabilitate depășesc uh, nivelul statelor uh, Există și programe de cooperare pentru a conturna aceste obstacole, dar totuși la un moment dat se atinge uneori acest prag și se depășește nivelul pieței naționale, se ajunge la un nivel mai mare care trebuie probabil definit. După cum a spus uh, doctorul Mölling, criza nu a creat aceste probleme, n-a făcut decât să refereze tendințe care existau deja um, se observă acum mai, mai mult sau mai bine scăderea bugetelor pentru apărare și rezultatul este că trebuie să facă alegeri. Din punct de vedere economic, există o axă verticală și o axă orizontală. Primula, prima axă, care ține cont de efectul de prag, este căutarea unei abordări uh, potrivite la nivelul de efort. După cum am spus, eficiența cheltuielilor militare nu este liniară. Uh, nu corespunde în mod liniar nivelelor uh, cheltuielilor. Dacă reducem puțin bugetul uh, militar, uh, efectul, eficacitatea poate să scadă foarte mult. Se observă acest lucru în ceea ce privește capacitățile de investiții în alte programe sau la nivelul forțelor disponibile. Deci logica economică este dacă uh, piața nu mai permite unui actor industrial să supraviețuiască sau dacă un stat nu mai reuși poate să se echip, să-și procure echipamente, atunci uh, piața sau dimensiunile pieței trebuie schimbate și de aceea uh, se promovează această idee a punere în comun a, a piețelor uh, pentru a se ajunge la o scară mai mare, nu neapărat o scară de 27 de state membre, ci o scară de, la nivelul a câtorva state membre pentru a se menține totuși concurența. Uh, pentru că monopolul nu este o soluție la uh, această problemă a eficienței uh, folosirii bugetelor uh, pentru uh, apărare. Uniunea Europeană ar trebui să și producă pentru a putea, a putea decide și pentru a putea acționa cum dorește, pe termen scurt, dar și pe termen mai lung Trebuie să ne gândim la modul în care se vor organiza relațiile între state și industria producătoare de armament. Astăzi, modelul industrial este fondat pe logica lansării de noi programe. La sfârșitul unui program se lansează un nou program care permite astfel să se mențină birourile de studii și uh, se întreține, se creeze noi, noi piețe. Această logică a funcționat în ultimii 50 de ani, în momentul în care un program intră în producție, se lansează dezvoltarea dezvoltarea unui uh, nou program. Dar astăzi uh, se ating limitele acestui model pentru că nu mai există mijloacele pentru a plăti un nou program. Așa că ne, trebuie să ne întrebăm dacă nu trebuie să reorganizăm relațiile dintre state și industrie pentru a folosi în activitate anumite sisteme pentru a menține competențe și pentru a pune în comun între statele membre capacitățile, pentru că limitele programelor de cooperare în ceea ce privește cererea pot să uh, ducă la căutarea de soluții la nivelul ofertei sau dezvoltarea de soluții care să nu se bazeze pe o abordare strict de cooperare, ci pe o logică industrială. Aici, strategia de apărare industrială um, britanică din 2005 reprezintă o cale interesantă și am putea să ne gândim cum putem să punem în comun mijloacele fără uh, a avea neapărat un program comun. Deci, iată, observăm că evoluțiile bugetului arată că e nevoie de schimbări structurale din cauza și din cauza crizei economice, chiar dacă dacă actorii sunt gata să uh, facă ceva, să acționeze la nivelul cererii și oferte. E nevoie de un acord între părți și voi încheia spunând că uh, Industria apărării se bazează pe un parteneriat între state și industrie. Poate ar trebui să se ajusteze acest parteneriat într-un nou cadru bugetar. Mulțumesc! Thank you very much. We'll have a... Mulțumesc foarte mult! Vom avea acum o dezbatere cam de o jumătate de oră și voi începe cu doamna Gomez. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și ne-ați spus ce ne-ați spus, nu că n-am fi știut, dar e important ca aceste lucruri să fie spuse sus și tare. Pentru că, într-adevăr, suntem conștienți de faptul că nu ne-am îndeplinit obiectivele și cu atât mai puțin după criza economică. Și dacă dorim un exemplu emblematic, acela ar fi Libia, un exemplu al eșecurilor noastre, pentru că acolo se întruneau toate condițiile pentru ca Europa să implementeze rezoluția Consiliului de Securitate ONU și a ales să nu o facă, să predea ștafeta NATO și în acest caz, americanii considerau totuși că sarcina revenea de fapt Europei. Și toate acestea în ciuda faptului că Parlamentul nostru de la bun început ceruse o misiune pe CSA, tocmai pentru a implementa embargoul asupra armelor stabilit de Consiliul de Securitate. Problema este că Acum avem mai puține mijloace din cauza crizei eh, economice, însă cererea nu a diminuat, cererea de operațiuni de securitate și nevoile de securitate, nevoia ca Europa să intervină. Iar eh, declarația secretarului de săptămâna trecută a spus multe în acest sens. Știm foarte bine că până la urmă a fost unul din ultimele discursuri ale președintelui Bush, discursul de la București, și anume se referea la faptul că, europeanul, că efortul european trebuie să se îndrepte înspre punerea în comună a resurselor în domeniul securității și apărării. Până atunci, americanii aveau mesaje contradictorii și acestea oferau o explicație asupra motivului pentru care Europa nu își îndeplinește obiectivele atât de ambițioase. Sunt destul de îngrijorată. Uitați, de exemplu, o țară ca a mea, Portugalia, care are capacități remarcabile, dată fiind istoria sa și așa mai departe, își va pierde probabil capacitățile. Le va pierde și pentru Portugalia și pentru Europa, dacă nu se face nimic. Dacă nu ne punem pe picioare în domeniul capacităților de apărare. Și vreau să vă întreb, în primul rând, este extraordinar cum Europa nu a combătut corupția în domeniul apărării. Și unul din motivele pentru care nu avem bani și pentru care cetățenii noștri nu sunt gata să susțină uh, cumpărarea de echipamente de apărare în criză este pentru că nu am făcut nimic ca să combatem corupția în domeniul contractelor de apărare. Și nu e vorba doar de corupție portugheză, e vorba de corupție portugheză-germană, portugheză-americană și așa mai departe. Deci nu am combătut corupția și acesta este unul din motivele pentru care nu avem bani și pentru care cetățenii nu uh, dau cu plăcere bani pentru echipamente de apărare. În al doilea rând, vreau să vă întreb încă ceva. Ați comparat eforturile noastre de apărare cu cele ale Statelor Unite, dar este cazul să ne comparăm și cu țările BRIC? Nu este oare uh, o exagerare? Vedem că firme chineze vin și cumpără în prostie societăți europene riscăm oare să fim cumpărați de chinezi în domeniul securității și apărării și să ne pierdem uh, controlul? Cea de-a treia întrebare. Prin tratatul de la Lisabona se creează Serviciul European Extern și postul de înalt reprezentant pentru relații externe, dar și pentru apărare. Ce uh, aduce această inovație? Ne-a deranjat să vedem că, în ciuda susținerii exprimate de Parlament, au existat poziții diferite în privința desfășurărilor uh, de către statele membre de operațiuni uh, PCSA în Libia. Și nu numai din cauza că anumite state ca Germania au avut uh, îndoieli politice, alte state nu au vrut să cheltuiască Ce aduce în altul reprezentant, de exemplu, în relația cu Agenția Europeană de Apărare? Ca să reușim cumva să ne punem la punct. Și în cele din urmă, industriile de apărare cum pot să contribuie la creștere? Pentru că dacă vom inversa într-adevăr această tendință îngrijorătoare, cum putem să convingem statele membre și guvernele Uniunii Europene că industriile de apărare pot să contribuie la creștere și la crearea de locuri de muncă în Europa. Vă mulțumesc! Domnul Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor doi uh, oratori. Doresc să mă refer și eu la acest exemplu al Libiei, un exemplu foarte bun pe marginea căruia putem să vedem că, de fapt, ar fi fost misiunea noastră să cooperăm mai bine și prietenii americani au intervenit uh, ulterior pentru a pune lucrurile în mișcare și pentru a se retrage ulterior. Întrebarea mea în pe care doresc să vă adresez dumneavoastră este următoarea. Care credeți că sunt cauzele principale pentru această rezervă în ceea ce privește o cooperare mai strânsă? Are legătură cu un nivel politic oarecum înalt sau mai degrabă cu structurile strânse uh, militare care poate că au o gândire prea învechită sau mai degrabă este vorba despre industrie care de cele mai multe ori se teme pentru propria țară atunci când există o deschidere prea mare și când colaborarea este consolidată, astfel încât căile obișnuite către ministerul din țara respectivă să nu mai poată fi uh, accesibile. Sau poate că este câte puțin de peste tot. Politică, domeniul militar, industrie, unde există oarecare rezerve. Credeți că dintr-o asemenea poveste, precum Libia, putem să învățăm ceva în sensul să putem spune, dar ce se întâmplă data viitoare când vor spune americanii că ei nu vor să intervină? Ce vom face când noi în continuare nu vom avea capacitățile de a interveni doar noi? Credeți că putem deschide o dezbatere politică pe această temă? Pornind de la acest exemplu, sau poate că nu are sens o asemenea dezbatere politică? Nu prea ar exista speranțe pe această direcție. Cum apreciați abordările care au existat în cooperarea de până acum, pentru că exemplele sunt deja cunoscute. Și cum apreciați acum această compunere în cadrul uh, forțelor Uniunii Europene, pentru că am identificat câteva direcții pe care s-ar putea merge în comun și unde s-ar putea coopera. Și aș vrea să știu unde credeți, pe ce direcție credeți că am putea implementa cu adevărat ceva dintre propunerile care există deja? Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb pe experții noștri ceva în legătură cu acest pooling and sharing, dacă știu, vreau să întreb dacă știu de unde vine această inițiativă, pentru că mi se pare foarte convenabil pentru cei care doresc o mai mare integrare europeană în sens politic. Pentru ei e convenabil să forțeze armatele europene să se unească. Ați vorbit de grupurile tactice, am avut o ședință pe această temă, dar eu de fapt vreau să pun o altă întrebare. Nu e cumva un uh, mod de a forța statele din Europa să se unească. A fost mai devreme cărbunele și oțelul, acum e vorba de apărare. Nu despre asta e vorba de fapt. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Lise. Mulțumesc. Domnul Lise. Uh, bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc. Domnule președinte, mă scuzați că vorbesc uh, polonă, spune domnul Lisek. Vă mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. V-am ascultat și ne-am dat seama încă o dată de anumite fapte care sunt triste, de fapt. Și ca să confirm ce ați spus dumneavoastră, aș vrea să vă spun că acum câteva ore pe internet uh, s-a prezentat o intervenție a unui amiral britanic care a spus că peste vreo trei luni Marea Britanie își va pierde posibilitatea de a participa activ la misiunea din Libia, pentru că resursele financiare se vor termina și posibilitățile operaționale se vor uh, reduce la zero. Iată deci că o țară mare cu un buget enorm pentru apărare, reacționează așa. Iată deci că se confirmă ce ați spus dumneavoastră și ce spunem noi aici de mai multe luni încoace. Suntem conștienți de această disproporție între cheltuielile americane și cheltuielile europene în domeniul apărării. Așadar, sunt în mare parte de acord cu discursurile dumneavoastră. Situația nu este prea grozavă. Întrebarea mea este cum priviți dumneavoastră posibilitățile de a soluționa această situație? Trebuie să uităm următoarea abordare și anume că ca astăzi parlamentele naționale să se implice pentru că vorbim de uh, competențele guvernelor naționale. Deci, Uh, nu trebuie să credem că parlamentele naționale vor crește bugetele pentru apărare în diferitele state membre. Nu se va întâmpla așa pentru că toată lumea trece prin criza financiară și nici nu există voința politică de a spori radical cheltuielile pentru apărare. Am observat în ce ați spus dumneavoastră o anumită idee și anume o raționalizare a cheltuielilor, o punere în comun a anumitor acțiuni. Am observat în uh, prezentările dumneavoastră și o critică subtilă la adresa numărului mare de proiecte al Uniunii Europene. Avem multe proiecte care se află doar într-o fază simbolică, cum ați spus dumneavoastră. Așadar, se pune întrebarea dacă nu ar fi mai bine să ne specializăm mult mai mult, să abandonăm o parte dintre aceste programe și să ne concentrăm asupra celor pe care le considerăm cele mai importante. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnule Mölling, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Am să las deoparte întrebările care se referă la următoarea parte a audierii noastre, începând cu doamna Gomez, am să spun că corupția este într-adevăr o problemă, dar nu este cea mai importantă. E unul din lucrurile care nu merg bine, însă nu cred că este uh, cel mai uh, important. Să legăm uh, acest lucru de contribuția industriei apărării la creștere. Dacă vă uitați la cifre și încercați să măsurați ce înseamnă industria de apărare din PIB-ul european, veți vedea că este irelevantă, că pur și simplu nu contează. Uh, deci nu este nevoie ca industria de apărare să contribuie la bogăția noastră, însă contribuie la securitatea noastră. Și acest lucru trebuie să fie cunoscut. Sigur că se mai pot face ameliorări. Și acest lucru se leagă și de întrebarea pusă de domnul Galer. Dacă întrebați cine are de câștigat de pe urma industriei apărării, cred că răspunsul e foarte simplu veți afla de ce uh, nu se mișcă nimic. Există o coaliție între cei din domeniul militar, politicieni și cei din industrie. Însă e foarte greu să spunem uh, că există o, un vinovat general și să arătăm cu degetul pe cineva. Dar cred că v-ați referit la un caz foarte exact, ca să spunem așa. Chestiunea tratatului de la Lisabona și ce aduce în altul reprezentant. Cred că este o idee, o idee foarte bună să puneți această întrebare chiar în altului reprezentant. Eu nu văd ce a adus ea, dar cred că ea s-ar putea să aibă un alt răspuns pentru că cred că își cunoaște destul de bine treburile. Sper. Eu doar uh, privesc ce se întâmplă de la Berlin. Ce învățăm din Libia cred că este subiectul zilei. Vedem că Statele Unite nu mai vor să ne ajute. Ne-au uh, dat un elan la început și acum gata, nu mai vor. Și vedem că Uniunea Europeană nu e în stare să conducă anumite misiuni. Nu are leadership uh, politic, nu are leadership militar. Deci ne aflăm într-o situație despre care s-a scris în ultimii 30 de ani S-au exprimat diferite idei în funcție de diferitele contextele politice, însă e vorba de faptul că Europa nu prea are o apărare și nu e vorba de o misiune la 6.000 de kilometri uh, depărtare. departare. E vorba de o distanță de 1.000 de kilometri, un dictator de mâna a treia pe, pe care încercăm să-l dăm jos de la putere și nu reușim. Nu reușim să ne protejăm puterea sau, de fapt, nu avem o putere. În legătură cu pooling and sharing, nu vreau să intru prea mult în detalii, dar uh, mă refer la întrebarea strictă pe care ați adresat-o. Cred că problema este dacă se lasă astfel de inițiative pe mâna birocraților, uh, există ofițeri care completează formulare la birouri și există sute de activități care nu pot fi comparate între ele și de fapt, ce lipsește este un lider și politic. Nu avem o figură politică care să spună eu reprezint această inițiativă și eu o voi promova. Acest lucru nu se întâmplă acum. Sunt mai multe motive, nu vreau să intru în detalii, dar cât timp nu avem o figură politică care să reprezinte, așa cum a făcut uh, fostul ministru german al apărării Gutenberg, care și-a legat uh, figura politică de inițiativa Gen, uh, nu se poate face așa ceva. Domnule Campbell, noul impuls pentru pooling and sharing nu este nou. După cum v-am mai spus, există o tradiție îndelungată a punerii în comun și a împărțirii resurselor și Marea Britanie se află chiar în rândul întâi în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește forțele integrate. Aveți de 30 de ani o forță integrată cu olandezii. Cred că e un proiect care trebuie analizat, pentru că Europa ar avea multe de învățat din această forță integrată. Și cred că forța motrice nu este să transform 27 de armate într-una singură, ci, v-am spus, subiectul de actualitate este Libia. Nu putem uh, spune nimic în plus. E un exemplu foarte bun. Nu există nicio dovadă mai bună a incapacității statelor membre individuale de a-și garanta propria securitate. Nici Europa nu o poate face. Și acest lucru devine înspăimântător. Nu e vorba de un nou plan Schumann. Cred că am învățat uh, în ultimile decenii că uh, PESC sau PESA nu au funcționat ca proiect de integrare. Cred că trebuie să ne uh, diminuăm ambițiile aici. Domnule Lisek, în parte sunt de acord cu ce ați spus, însă cheia nu este specializarea care se întâmplă acum, pentru că fiecare se specializează în ceva și cel mai important lucru este de fapt coordonarea, comunicarea. Chiar până în ziua de astăzi, ministrii de apărare nu discută între ei. E ciudat, nu-i așa? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doctor Bele. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Gomes, aveți dreptate. Faceți comparația cu Statele Unite, dar uh, nu trebuie neapărat să comparăm cu Statele Unite pentru că scara nu mai este aceeași. Nu putem compara cheltuielile Uniunii Europene cu cele ale Statelor Unite pentru că aici e vorba de uh, bugetul statelor membre, nu al Uniunii Europene. Și chiar dacă comparăm, uh, trebuie, nu trebuie să uităm că efortul respectiv este împărțit în la 27. Ar fi interesant să comparăm o țară medie, cum ar fi Franța sau Germania, și am comparat cu scara Statelor Unite. Atunci, această, atunci ar fi, decât cu Statele Unite ar fi mai bine să uh, comparăm cu Israelul sau cu Corea, de exemplu. Mai multe întrebări au fost puse în legătură cu eficacitatea uh, coordonării eforturilor, revenim la analiza economică a teoriei alianțelor, uh, de ce oamenii împărtășesc, împart eforturile într-o alianță, de exemplu la NATO, care este uh, Uh, o alianță, uh, cea mai importantă alianță, dar totuși punerea în comun a mijloacelor uh, este derizorie pentru că mai puțin de 1% din eforturile de apărare sunt puse în comun. De aceea ne dăm seama de ce Uniunea Europeană nu poate merge mai departe. Ar fi interesant să vedem cum teoria alianțelor poate să ne ajute să, înțel- să înțelegem stimulentele pentru a coopera dar apoi fiecare aduce ce dorește să aducă, um, dacă dorește, bineînțeles. Nu există o incitare aici la a se coopera sau a ceda mijloace. Nu există nici constrângeri și în majoritatea cazurilor în care bunuri publice internaționale sau regionale, teoria arată că dacă nu există o agenție care să impună coordonarea actorilor, aceștia fac foarte puține eforturi și uh, astfel apar uh, comportamente de tipul uh, pasager clandestin, unde fiecare se bazează pe anumiți actori majori, minimizându-și propriul efort. În ceea ce privește impactul industriei de apărare asupra creșterii și creării de locuri de muncă, voi reveni asupra ceea ce am spus legată de economiile de scală. Doi cercetători israelieni, Settler și Krishler, în 2004 au subliniat faptul că la nivelul tehnologiilor avansate, A cheltui puțin sau nimic înseamnă tot atât, dar impactul este zero. Și de aceea economiile la scară sunt foarte eficiente. Dacă costă foarte mult să se cheltuiască inițial, a, ă, cheltui, ă, a investi puțin nu permite să urmărească ce se face în ă, domeniul respectiv. În al doilea rând se pune uh, problema sistemelor naționale de inovare. Uh, această industrie a apărării este integrată și poate să-și difuseze uh, cunoștințele înspre, pentru a fi folosit în aplicații civile? Mecanismele de transfer sunt foarte reduse, deci iată, efectul nu este cel dorit. Nu cred că trebuie să vorbim, domnule Campbell, despre o armată europeană. Ar fi poate un ideal acesta, dar în ceea ce privește creșterea operațiun, numărului operațiunilor uh, și misiunilor uh, Uniunii Europene, pun problema unei finanțări federale, pentru că astfel, în com- complementar uh, bugetelor naționale, s-ar putea finanța aceste operațiuni în condiții bune. Astfel s-a rezolvat și o problemă. Dacă există un buget la nivel european, nu mai apar probleme legate de incitarea la efort, pentru că acesta este împărțit. Nu se mai pune problema optimizării efortului uh, în funcție de așteptări. Și, domnule Lisec, cred că problema care apare aici este cea legată de ambiția politică efortul de apărare nu este decât o ambiție politică. Am discutat cu profesorul Sapolsky, care și eu îi spuneam, culmea, Statele Unite uh, investesc 5% din PIB în apărare și noi în Uniunea Europeană nu atingem nici măcar 2% sau, și acum bugetul a scăzut. Și dânsul mi-a spus, dar acesta este o alegere colectivă. Războiul din Corea, de exemplu, Statele Unite uh, foloseau 10% din bugetul lor pentru finanțarea uh, militară. A fost o alegere și lumea sprijinea acest, uh, acest efort. Deci e vorba aici de viziune politică. Fie atât în ceea ce privește bugetul pentru apărare, industria apărării, și diferitele misiuni, nu trebuie să discutăm doar despre aspecte economice sau bugetare. E vorba de ambițiile politice pe care le avem sau nu. Iar modalitățile de a împărți resursele uh, sunt o problemă reală. A face totul în același timp uh, înseamnă ineficiență. Problema este că s-au multiplicat programele pe subiecte identice și nu uh, este logic din punct de vedere economic acest lucru putem spune că industria e de vină, pentru că ea încearcă să-și protejeze piețele, dar dacă, stat, ă, dacă statele permit să facă acest lucru, aceasta e problema. Pro, programul în cooperare nu este o problemă dacă cooperarea nu este eficientă, nu programul este uh, problema, ci modul în care este gestionat din punct de vedere politic și administrativ. Pentru că astfel se maschează programe naționale uh, dincolo de o problemă mult mai mare. sunt, uh, se, uh, de exemplu, în cadrul unui program în care s-au comandat 500 de aparate de avioane, sau pe, uh, economiile de scară au fost distruse complet de prioritățile naționale pentru că s-au produs multe modele. Iată care e problema legată de alegerea politică. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. For the second panel, I have the pleasure to welcome Brigadier General. Discuție doresc uh, să urez bun venit domnul um, Joe Colmont uh, de la Egmont Royal Institute for International Relations, domnul Thomas Balasek, director uh, la Centrul pentru Reformă Europeană la Londra și Graham Muir de la uh, Agenția Europeană pentru Apărare. Vom discuta despre oportunitățile de pune în comun a capacităților, pooling and sharing, care ar trebui să fie uh, Uh, prioritățile și care sunt dificultățile care eventualele dificultăți politice pentru um, acest, uh, uh, aceste inițiative. Vom începe cu generalul de brigadă în rezervă, Joe Colmont. Vă rog. Mulțumesc. Într-adevăr, oportunitățile pentru pooling și sharing și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră cam șase idei pe această temă sunt foarte importante și voi încerca să mă încadrez în cele 10 minute care mi-au fost acordate. În primul rând, pooling and sharing nu este o idee nouă și există foarte multe țări care au deja o tradiție de 60 de ani în ceea ce privește pooling și sharing. În aceste ultime zile, atunci când am discutat despre pooling and sharing, accentul s-a pus mereu pe cooperarea regională. Pe lângă regionarea uh, cooperare, pe lângă cooperarea regională, acesta este un aspect foarte important, care își dovedește meritele. Cu siguranță, însă, mai există potențial, potențial de a iniția noi proiecte regionale sau de a crește nivelul de ambiție al unor uh, proiecte de cooperare regionale deja existente. Însă, încă o dată, nu cred că ideea este de a despărți Europa în insule de cooperare regională. Noi trebuie să privim o rețea, o rețea transeuropeană de tipuri de cooperare transeuropene. Și pornind de la experiența mea, da, totul este despre cooperare regională, însă este vorba și despre pooling and sharing în anumite zone specifice. Pooling și sharing în uh, jurul unor sisteme de arme, pentru că situația de win-win pe care o putem obține este foarte importantă, iar creșterea eficienței și a efectivității este mai mare lucrând astfel. Și, în plus, ne oferă posibilitatea de a aduce la un numitor comun mai multe țări, de a le grupa pe cele mari cu cele mici și de a face acest lucru transversal în Europa. Aceasta este prima idee. Da, vorbim despre o abordare regională, dar uh, vorbim și despre pooling și sharing în zone specifice și pe subiecte specifice. Al doilea element pe care voiam să vi-l împărtășesc este următorul. De foarte multe ori, atunci când vorbim despre pooling și sharing, vorbim despre suveranitate și despre transferul de suveranitate. Aș vrea să vă contrazic să vă spun că lucrurile stau tocmai invers. Cel puțin pe moment, țara mea, Belgia, noi uh, am reușit să uh, avem un singur sediu central pentru ambele armate. Și pot să vă garantez că oricând operațiunile sunt autonome în oricare dintre țări. Deci nu există o pierdere de suveranitate. Și în al doilea rând, un al doilea exemplu, aș vrea să mă refer la diferitele programe pe care le avem în Europa. Țara mea, Belgia, participă în toate programele europene, cu cam 6 până la 10% din costurile totale. Iar rezultatul net este că țara mea are puterea de a redirecționa sateliți și de a solicita imagini specifice ale unor zone specifice într-un anumit interval orar. Putem solicita acest lucru. Sigur că aceasta are legătură cu o anumită disproporție Însă avem această capacitate. Fără a participa la aceste programe, nu am fi beneficiate, nu am fi avut suveranitate. Deci, ceea ce încerc să spun este că, în final, suveranitatea este puterea dumneavoastră pe care o aveți de a influența, influența factorii de decizie și de a obține rezultatele dorite. Iar, după părerea mea, pooling and sharing este un instrument pentru a obține tocmai acest lucru. Deci este tocmai invers. Contează foarte mult modul în care vă organizați această punere în comun și împărțirea resurselor. În al treilea rând, pooling and sharing are limitele sale, pentru că cu pooling și sharing, um, care sunt puse la un loc, într-un coș comun, există niște active comune. Haideți să ne gândim la anul 2001. Noi aici, la Uniunea Europeană, am identificat cerințele noastre, nevoile noastre și, de asemenea, uh, deficitele noastre, cele strategice toate acțiunile de pooling și sharing inițiate din 2001 până în prezent nu au reușit să reducă deficitele strategice pe care le-am identificat atunci. În continuare avem aceleași cinci caracteristici ale capacităților noastre europene. În primul rând, avem mai mulți bărbați și femei în uniformă decât Statele Unite. În al doilea rând, în ceea ce privește cele 27 Uh, de țări membre, noi suntem în continuare pe locul 2. În ceea ce privește cele 27 de state membre, avem foarte multe capacități specifice militare care sunt redundante. Și apoi urmează numărul 4. Avem deficite. Și cele mai multe sunt la nivel strategic, neschimbate. Însă sunt foarte optimist, pentru că există și o a cincea caracteristică care este foarte interesantă. Redundanțele noastre sunt mai mari decât deficitele. Mesajul pe care doresc să îl transmit este că pooling and sharing, această inițiativă pe care dorim să o implementăm în prezent, reprezintă un prim pas dintr-un program mai larg, mai ambițios, unul permanent și care vizează o cooperare strategică care se referă într-o oarecare măsură la planificarea în apărare și este orientat către deficitele strategice care trebuie acoperite. Și poate că dacă vom avea o cooperare mai structurată și permanentă, unul dintre criterii ar putea să fie pur și simplu că trebuie să păstrăm și să mărim, să sporim suveranitatea națională aceasta este părerea mea. Deci, pooling și sharing reprezintă un prim pas. Punctul 4 pe care doream să-l exprim. Trebuie să exprim un avertisment. În acest moment, așteptările sunt înalte de la pooling and sharing, însă trebuie să ne asigurăm că acest spirit de la Ghent rămâne în continuare viu și că sloganul pooling și sharing este cel mai bun lucru, nu va fi abuzat astfel încât să se piardă din efectul său. Este foarte ușor să ne concentrăm asupra capacităților și subiectelor care s-au dovedit dificile în trecut și există câteva recomandări și informații care spun că mergem tocmai pe această direcție. Și nu trebuie să uităm că acest spirit de la Gen trebuie păstrat viu, pentru că acest prim pas la care lucrăm este unul semnificativ și foarte important. Trebuie să fim conștienți că dacă nu facem un pas important, nu va exista un al doilea pas și nu va exista o cooperare sau o abordare mai structurată sau mai integrată, ci va fi o inițiativă care va muri la fel ca și alte multele din trecut. Acesta este avertismentul meu. Deci, cred că, în ceea ce privește pooling and sharing, trebuie să analizăm acele proiecte care reunesc țări într-un asemenea mod încât, pe o bază de voluntariat, să aibă un impact asupra planului lor de apărare. Și vă voi da un exemplu. Dacă integrate și în continuare suverane, Belgia și Olanda și-au adus la un, împreună armatele lor. Însă, nicăieri, niciuna dintre țări nu se dezvoltă planuri uh, referitoare la echipamente militare fără să fie consultată cealaltă națiune. Deci, impactul este de ambele părți însă se pornește de la o bază de voluntariat. Cam acesta este tipul de pooling and sharing pe care trebuie să îl abordăm și în continuare. Deci, primul pas trebuie să fie unul semnificativ. Este simplu de spus, însă oare putem face acest lucru? Avem exemple de așa ceva? Cred că da, și a fost simplu să găsesc un exemplu, pentru că ele sunt uh, listate într-un raport foarte bun care a fost adoptat de acest Parlament pe 8 mai 2011. Două inițiative. Unul a fost de a crea un fel de centru de fuziune pentru structuri europene care să permită acțiunilor preventive și uh, acțiunilor uh, holistice să uh, fie integrate și să permită un management al crizelor mai bun. Iar al doilea exemplu, un cadru mai bun pentru resurse în Uniunea Europeană acest prim proiect, statele membre, dacă acesta s-ar realiza, ar primi un mesaj foarte clar din partea instituțiilor europene, și anume că fac pooling and sharing în cadrul propriei organizații. Iar, în al doilea rând, acest sediu central este un exemplu clar de o soluție pragmatică care se bazează pe lecții învățate din trecut și care va genera o situație de win-win, nu numai pentru instituții, dar și pentru statele membre, mai ales pentru acestea. Ultimul punct, punctul 6. Pot fi atinse toate aceste obiective? Da, cred că da și cred că există niște indicatori pozitivi. În primul rând, avem uh, austeritatea financiară, însă s-a spus, nu reprezintă o garanție. Poate ajuta, ar trebui să ajute, însă trebuie să ne asigurăm că ne va ajuta. În al doilea rând, uh, opinia publică. Într-adevăr, este un lucru nou în țările noastre, însă publicul și opinia publică este pentru o Europa care este capabilă să facă ceva semnificativ. Opinia publică însă pune și niște întrebări critice și cred că o face cu un motiv. Deja am uh, avut trei obiective în care am eșuat. Vorbim de fosta Iugoslavie, de Irak și, în al treilea rând, de exemplul de acum, Libia. De trei ori a sunat ceasul de alarmă și totuși noi nu ne-am trezit. Al treilea element, care este foarte pozitiv, a fost exprimat foarte clar zilele acestea. Un mesaj care vine din partea Statelor Unite. Foarte clar. Uniți-vă în Uniunea Europeană și faceți ceva împreună, faceți ceva în ceea ce privește capacitățile militare. Deci un lucru este foarte clar. Un lucru care este clar pentru toată lumea acum. Nu mai există competiție între PCSA și NATO. Din contră. Și în ultimul rând, ceea ce observ în anumite țări, există o tendință tot mai mare de a lăsa deoparte anumite subiecte care se referă la nivelul strategic, de a nu le mai trata la nivel național, ci de a le exporta către un nivel superior. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, însă eu sunt optimist, pentru că, pe de altă parte, observ un apetit în creștere aici la uh, instituțiile europene post-Lisabona de a acționa și de a gândi cu adevărat strategic. Și, în particular, mai ales observ această tendință la Parlamentul European și vă sunt recunoscător pentru acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you. And now, Mulțumesc! Domnul Valașec. Mulțumesc pentru că îmi, dat, dați ocazia să iau cuvântul. Am să vorbesc despre politica pooling and sharing. Au fost întrebări foarte interesante din partea domnului Galer și a domnului Lișec despre ce înseamnă acest lucru. Am să mă refer și la corupție, o întrebare pusă de doamna Gomes. Și am să mă bazez pe un studiu numit uh, Cum să supraviețuim austerității, publicat în mai. Acum o lună, Ministerul de Externe din Olanda mi-a cerut să analizez exemple din trecut de pooling and sharing, de ce unele au avut succes și altele au eșuat. Logica a fost simplă. Pooling and sharing are sens din punct de vedere economic, însă din multele proiecte încercate, foarte puține au avut succes. Achizițiile publice comune au devenit o practică obișnuită. Însă, pooling and sharing structural, adică crearea de unități comune, uh, fuzionarea infrastructurii, rămâne o situație destul de rară. 6 milioane uh, de soldați din, avem în Europa. Peste foarte puțin dintre ei uh, lucrează în unități comune. 95% din echipamente aparțin unor state individuale și nu UE uh, sau NATO și facilitățile comune sunt un lucru foarte rar. Principala problemă sunt politicienii. Probabil că știți ce înseamnă pe plan politic o astfel de punere în comun. Statele se tem că dacă își vor pune în comun resursele cu un alt stat, celălalt guvern va face presiuni în caz de război și nu uh, doresc să fie obligate să meargă la luptă doar pentru că celălalt stat dorește să folosească resursele puse în comun. Alte state se tem că uh, partenerii nu le vor lăsa să-și folosească resursele atunci când doresc. Și alții se tem că ajung să plătească nota pentru parteneri. Deci, integrarea reușită va fi întotdeauna o problemă. În... Ni s-a dat exemplul uh, belgian-olandez. Uh, Unitatea amfibie britanică olandeză e un alt exemplu de succes. Deci, de ce unele state se descurcă bine și altele nu? În ultimul an am vorbit cu zeci de foști miniștri ai apărării, consilieri pe apărare, apărare, directori din 15 state europene despre experiența lor. Și în baza acestor conversații am identificat mai multe concluzii cheie din proiectele trecute de pooling and sharing și ce uh, factor garantează succesul. Nu vreau să vă prezint tot ce uh, face parte din studiu, dar vreau să vă spun că uh, să vă spun câte ceva și atenție, aceste observații nu sunt bătute în cuie, nu sunt decât niște sugestii. Însă, în general, statele care s-au descurcat bine au respectat toate aceste cinci criterii. Primul ingredient cheie pentru un pooling and sharing reușit este să-ți găsești un partener cu o cultură strategică similară, o atitudine similară față de utilizarea forței și o atitudine similară față de conflictele de pe glob. Francezii și germanii, de exemplu, nu au putut să-și utilizeze brigada comună în Afganistan pentru că au avut divergențe în privința desfășurării acesteia. Ministrul de apărare din Germania nu a mai dorit, deci, să pună nimic în comun cu francezii în viitor și s-a făcut deja aluzie la acest lucru mai devreme. Punerea în comun este un lucru bun dacă se face cu un partener cu intenții similare. Cred că um, un parteneriat franco-belgian are mai multe șanse să uh, uh, reușească. Alternativ, Germania se poate concentra pe uh, folosirea de unități care nu trebuie neapărat desfășurate pe teren, cum sunt cele de aprovizionare și de furnizare și așa mai departe. Cea de-a doua observație. Pentru o punere în comun uh, reușită, trebuie să te concentrezi pe partenerii în care ai încredere. Și acest lucru este deosebit de relevant atunci când e vorba de punerea în comun a unor uh, active folosite pentru autoapărare, pentru apărarea teritoriului național. În astfel de cazuri e bine să fii sigur că partenerul nu te va împiedica să uh, desfășori forțele de care ai nevoie. Deci, încrederea și solidaritatea sunt principalul motiv pentru care statele au uh, siguranța că pot coopera în uh, situații importante. După cum mi-a spus ministerul, uh, fostul ministru de apărare din Norvegia, mi-a spus că în, ei în primul rând se consideră norvegieni, apoi în al doilea rând nordici și abia în al treilea rând occidentali și europeni. Cea de-a treia observație. Pooling and sharing funcționează cel mai bine atunci când uh, statele au condiții egale pentru companiile din domeniul apărării. Și motivul acesta este important pentru că atunci când pui în comun resursele, economisești pentru că folosești mai puțină infrastructură. Dar asta înseamnă că cineva nu primește un contract pe care altfel l-ar fi primit. Pentru ca pooling and sharing să funcționeze, aceste Ă, idei trebuie să fie, aceste resurse trebuie să fie bine distribuite între statele participante. Dacă vorbiți ă, cu cei din Marea Britanie, veți vedea că mulți sunt nemulțumiți de recentul parteneriat cu Franța. Se tem că nu va merge pentru că Franța își protejează prea mult ă, firmele. Este posibil ca guvernul britanic să-și retragă susținerea pentru acest proiect dacă se va constata așa ceva. Cea de-a patra observație, claritatea intențiilor. Este un lucru esențial. Domnul Campbell s-a referit la diferitele motive care împing statele să își pună în comun uh, resursele. Unele doresc o armată unică europeană, altele doresc să facă economii, altele doresc să oblige uh, Uh, alte state să susțină, de exemplu, Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană. Statele din Sud, Bulgaria, Macedonia și-au pus în comun uh, resursele pentru a face față unui stat care le era anterior ostil. Sunt multe motive diferite, însă acestea duc la o concluzie. Dacă pui în comun resursele pentru că vrei să-ți creezi o armată, te vei concentra pe un activ valoros cum este o brigadă comună dacă vrei să faci economie, atunci te vei concentra pe ceva mai puțin sexy, cum ar fi punerea în comun a facilităților de aprovizionare. Esențial este ca motivele parteneriatului să fie limpezi, să fie clar de ce statele doresc să facă acest lucru, pentru că asta le va ajuta atunci când aleg capacitatea pe care doresc să o integreze. Și cea de-a cincea observație, corupția, nivelul scăzut de corupție contribuie la reușita pooling and sharing. Ați avut dreptate, doamnă Gomes. Statele trebuie să uh, aibă grijă dacă își pun în comun uh, procedura de achiziții publice, pentru că se riscă ca unii funcționari corupți să uh, vicieze procedura și să considere că pooling and sharing îi ajută doar să uh, facă mai mulți bani. Domnule președinte, acestea sunt câteva învățăminte din proiecte anterioare de pooling and sharing. Nu vreau să vă mai plictisesc uh, cu uh, restul chestiunilor din documentul meu. Aș vrea doar să trag câteva concluzii generale în legătură cu învățăminte pentru viitor din, uh, trase din acest, această experiență trecută cea mai importantă concluzie pentru viitorul politicii noastre. Foarte mulți factori au trebuit să se alinieze ca să aibă loc un pooling and sharing reușit. Și probabil că crearea de unități comune va rămâne o excepție și nu va fi un standard. Acest lucru se poate întâmpla între părți ale Europei, nu neapărat apropiate geografic. Trebuie să se găsească un partener cu intenții similare, cu atitudini similare față de comerț, față de apărare, față, care să se bucure de încredere și să dea dovadă de solidaritate și probabil că un astfel de partener se găsește în vecinătatea cea mai apropiată. Deci, decât să ne concentrăm pe un corp unic de apărare, am face mai bine în Europa să găsim uh, insule de cooperare. Și vreau să-i mulțumesc generalului de brigadă care m-a ajutat să îmi um, pun la punct acest uh, studiu, însă rămâne între noi o divergență de opinie pe care o voi discuta cu bucurie în cadrul acestei dezbateri. Aceste divergențe de viziune sunt oricum prezente. E clar că există o astfel de insulă între Franța și Marea Britanie, Beneluxul este o alta, statele nordice, uh, cehii și slovacii se apropie din ce în ce mai mult. Există un consilier ceh la Ministerul uh, Slovac de Apărare și probabil că vor mai apărea astfel de insule de apărare în viitor. Însă, v-am spus că e nevoie de mai mulți factori ca să se uh, reușească punerea în comună a resurselor și probabil că e foarte importantă dimensiunea regională. A doua întrebare este ce fel de capacități pun în comun aceste state? E chiar mai importantă decât cu cine le pun în comun. Da, uh, dacă guvernele nu sunt de acord asupra ceea ce pun în comun, e foarte puțin probabil să fie de acord asupra modului în care le vor uh, folosi. S-a văzut acest lucru în exemplul franco-german. S-a creat uh, o bază de unități comune, însă nu a putut fi folosită din cauza divergențelor de principii. E mai bine să se pună în comun unități de mentenanță, de formare, de depozitare și așa mai departe. Pentru viitor, cel de-al treilea principiu. Obstacolele în calea integrării diferă de la o regiune la alta. Aceste insule de cooperare sunt diferite între ele și strategia europeană de punere în comun va ține cont de toate aceste strategii și va produce strategii făcute pe măsura diferitelor părți din Europa. De exemplu, germanii au avut o experiență proastă cu punerea în comun a forțelor de luptă, de aceea trebuie să pună în comun forțe uh, administrative. Franța și Regatul Unit își integrează, de exemplu, firmele din domeniul apărării în sectorul misilelor și probabil că va fi mai ușor să-și integreze infrastructura în viitor. Cehia și Slovacia au discuții despre pooling and sharing și ar trebui să exploreze, să vadă ce fel de domenii le oferă posibilități de economii. Guvernele din Nord au deja parteneriate formale au uh, cooperarea nordică și ar trebui să folosească uh, un pooling structural. Cel de-al patrulea principiu. Guvernele nu trebuie să încerce să creeze grupări similare. Aceste insule vor avea diferite niveluri de integrare, pentru că diferitele state au bugete și nevoi diferite. Britanicii și francezii au un grad mare de autosuficiență și vor face acest lucru Uh, chiar dacă vor, uh, vor putea să uh, desfășoare forțe destul de mari în operațiuni. Și, iar statele mai mici au și mai puțin de ales, pentru că trebuie să se integreze mai mult dacă doresc să aibă succes. Altele, însă, dacă își vor pune în comun activele, nu riscă să nu mai aibă bani să le financeze. Și înainte de a trece la recomandările specifice pentru Uniunea Europeană, domnule președinte, cred că orice discuție uh, despre pooling and sharing trebuie să îi implice și pe cei din industrie. Pentru că uh, reprezentanții industriei uh, riscă să se opună cooperării pentru că se tem să piardă cote de, paț, de piață. Însă eu cred că e foarte bine ca aceste firme să fie implicate de la bun început, astfel nu vor avea preocupări și uh, guvernele vor putea să construiască o bază consolidată de apărare. În final, am câteva recomandări dedicate politicii europene de apărare. Probabil că ați văzut că eu am vorbit în prezentarea mea de state membre mai mult decât despre Uniunea Europeană. Asta pentru că eu cred că rolul Uniunii Europene trebuie să fie mai limitat. Guvernele doresc să-și păstreze solidaritatea în chestiunile militare și așa se va întâmpla în următorii ani. Asta nu înseamnă că uh, nu sunt lucruri foarte utile pe care Uniunea Europeană să le facă imediat. Sunt patru categorii. Schimbarea mentalităților, îndepărtarea obstacolelor, gestionarea capacităților și încă unul. Schimbarea mentalităților, în primul rând. Ignoranța trebuie să fie uh, disipată. Foarte puțină lume știe ce înseamnă, de fapt, pooling and sharing. Uniunea Europeană poate să ajute. s-au făcut inițiative regionale de punere în comun. Cred că trebuie sistematic să se prezinte ce anume a dus la succesul acestor proiecte. Cred că aceste concluzii vor fi foarte utile în crearea de strategii și aici Uniunea Europeană are un atus, Colegiul de Securitate și Apărare, care ar trebui să pună accentul pe pooling and sharing. În al doilea rând, crearea de stimulente. Uh, Cred că cel mai mare uh, atu al UE este reprezentat de grupurile tactice. Acestea au fost create în ideea de a se ajunge la integrare, însă uh, statele nu au reușit să o facă, se întâlnesc doar pentru șase luni și apoi pleacă fiecare pe drumul lui. Cred că guvernul polonez a avut dreptate, rotația ar trebui să se facă timp de trei ani, de exemplu, cu aceiași parteneri. Dacă știm că Polonia din trei în trei ani se va întâlni cu statele baltice, aceste state vor avea un stimulent să colaboreze mai mult. Mai departe, Uniunea Europeană poate contribui la îndepărtarea obstacolelor. Eu cred că directiva achizițiilor publice în domeniul apărării este un lucru foarte util, a fost deja menționată. Reduce barierele în uh, fața comerțului transfrontalier și va ajuta și la armonizarea atitudinilor față de industriile de apărare ale statelor membre. Uh, după această directivă va fi mai greu să se uh, practice un, un protecționism la nivel național atitudinile față de industriile de apărare vor fi mai similare în diferitele state membre și astfel se va îndepărta un obstacol din domeniul pooling and sharing. Încă zece secunde, vă rog, știu că această abordare a insulelor de cooperare poate fi văzută ca fiind anti-structurare comună în Europa. Dar nu este așa. Eu, prin aceste insule, fac doar, nu fac decât să recunosc uh, niște realități. În primul rând, statele își folosesc forțele armate după cum consideră că e bine. Și uh, intențiile diferă foarte mult de la o regiune la alta, iar acordurile reușite trebuie să fie bazate pe uh, puncte comune. De aceea, cred că abordarea regională e cel mai bun mod de a duce la un pooling and sharing reușit. Statele participante vor deveni mai puternice și Uniunea Europeană va avea acces la mai multe capacități în viitor. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Muier. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat uh, să particip la această audiere. Sunt Graham Weir de la Agenția Europeană pentru Apărare. Eu uh, nu uh, reprezint nici mediul universitar, nici un think tank, ci o agenție europeană. Deci prezentarea mea uh, Uh, riscă să fie mai prozaică decât uh, a antevorbitorilor mei, dar agenția se confruntă cu situații practice, așa că vă voi spune anumite lucruri despre ce facem noi și mă voi concentra pe pooling și sharing. Bineînțeles, uh, subcomisia dumneavoastră cunoaște European, Agenția Europeană de Apărare, și de altfel, directorul adjunct al acestei a avut un schimb de opinii cu comisia dumneavoastră acum câteva luni. După cum știți, punerea în comun a capacităților este o prioritate pe agenda europeană și, după cum a spus Joe Coleman, nu este o idee nouă, ci una promovată de ceva vreme deja. Uh, și Agenția Europeană de Apărare nu poate să uh, spună că este datorită ei faptul că această idee este promovată de multă vreme, dar de când există agenția, adică de șapte ani, ea a promovat pooling și sharing în diferite moduri și eu voi uh, încerca să vă explic cum. Voi E vorba de o agenție mică, de 100, cu 120 de angajați și un buget destul de modest. După cum au spus antevorbitorii mei, în trecut, punerea în comun a capacităților, aceste inițiative s-au născut din nevoie sau alteori au fost inițiative au ad hoc. Dar ceea ce trebuie să facem acum și cred că antevorbitorii au spus, au insistat asupra acestui lucru, este să vedem dacă putem să avem o abordare mai structurată, pe termen mai lung, Eh, eu eh, nu am foarte multă experiență în acest domeniu, dar cred că ceea ce a spus antevorbi- cei doi antevorbitori ai mei eh, nu prea se. Ehm, nu, nu prea pot fi, aceste idei nu pot fi promovate în același timp. Statele membre trebuie să hotărască dacă pun în comun capacitățile și dacă da, cu cine noi, la Agenția Europeană pentru Apărare, recunoaștem faptul că nu există un singur model de punere în comun a capacităților, nu există o abordare unică. Și poate tocmai aici poate agenția să fie utilă. Voi încerca să explic în ce mod. În primul rând, Agenția Europeană pentru Apărare este singura menționată în tratatele Uniunii Europene și uh, Uh, de altfel, comitetul de pilotaj al acesteia se întâlnește la nivel de miniștri ai apărării. Astfel, Europeana, uh, Agenția Europeană pentru Apărare are o poziție instituțională unică și um, are o vizibilitate politică la nivel înalt. Este activă în toate domeniile ale dezvoltării capacităților, de la cercetare la dezvoltarea capacităților, capacităților de armament, până la cooperarea industrială. Eu voi aborda acum pe scurt, sau uh, voi aborda pe scurt uh, în prezentarea mea partea legată de capacitățile industriale. Agenția este foarte flexibilă și această flexibilitate se regăsește în modul în care uh, ne coordonăm proiectele. Avem două tipuri de abordări. O abordare de tip opt-out. Toate statele membre participă, cu excepția cazului în care hotărăsc să nu. Acesta este un model. Celălalt model este de tip opt-in, adică cel puțin două state membre lansează programul respectiv de cooperare și alte state pot să se alăture dacă doresc. Iată, deci avem o abordare de tip a la carte. Deci, în funcție de prioritățile strategice, ale statelor membre, a intereselor acestora sau priorităților operaționale, statele membre pot hotărâ în ce măsură doresc să participe la activitățile noastre. Această abordare ilustrează pe scurt, tocmai acest fenomen de pooling and sharing. Deci, acesta nu este un concept nou pentru noi, pentru că astfel funcționăm. și unii ne-au descris chiar ca fiind un hub, un centru european al pooling and sharing. Am lansat uh, mai multe programe, dintre care unele au obținut rezultate reale, ca un capacități uh, trimise, de exemplu, în Afganistan, uh, am format piloți de elicopter sau uh, Um, echipe care să facă față amenințărilor legate de materiale explosive improvizate. Avem și alte uh, programe, unul ambițios este flota europeană de transport. Antivorbitorii au vorbit despre aspecte industriale, mai ales domnul Valașe, care a menționat importanța implicării agenților economici producători de armament uh, în aceste inițiative. Suntem absolut de acord, este foarte important acest lucru. Nu avem un răspuns, dar știm că trebuie să implicăm industria și acum uh, câteva luni am organizat chiar un atelier cu reprezentanții companiilor din domeniu tocmai pe acest subiect al pooling și sharing. Ar putea uh, fi mai multe implicații pentru reprezentanții industriilor, industriei, de exemplu, dacă mai multe state membre hotărăsc să pună în comun uh, servicii de sprijin, de exemplu, astfel industria va avea oportunitatea de a oferi aceste servicii sunt aspecte care pot părea uh, banale, uh, cum ar fi uh, aspectele legate uh, de uh, serviciile de cantină pentru uh, forțele armate. Astfel se pot identifica surse de economii, având în vedere resursele disponibile limitate. Astfel, mai mult din aceste resurse va fi disponibil tocmai pentru um, trimiterea trupelor noastre uh, pe uh, teatrele de conflict, în zonele de conflict. Acest fenomen de pooling și sharing uh, nu este echivalent cooperării sporite. Știu că este uh, un fenomen foarte la modă, dar noi considerăm că este foarte important următorul lucru. Cu cât se pun mai mult uh, împreună capacitățile, cu atât se poate ajunge la o interoperabilitate mai mare. Acest lucru este esențial, având în vedere diferitele tipuri de echipament și uh, pe, pe care le dețin statele membre, unele operațiuni nu sunt, uh, nu pot fi gestionate în interoperabilitate. Um, schimbările la nivelul ofertei vor fi mari și o punere Uh, în comun a mai multor capacități uh, va permite astfel să se degajeze surse de la buget pentru ca acestea să fie folosite în linia întâi. Care sunt principalele următoarele etape? Um, care este viitorul agenției noastre? Miniștrii s-au întâlnit în comitetul de pilotaj pe 31 mai și uh, cu această ocazie au stabilit că pe viitor vom face tocmai ceea ce a spus domnul Valasec, Valasec, adică vom identifica cele mai bune practici, dar și vom învăța din greșelile noastre și uh, din succesul uh, inițiativelor precedente de pooling and sharing și pe această bază vom putea oferi statelor membre propuneri vom putea spune ce funcționează și ce funcționează mai puțin bine și Uh, care sunt cazurile care au fost uh, sortite cu adevărat eșecului. În încheiere aș face câteva observații scurte. După cum am spus, agenția consideră că poate să îndepărteze anumite obstacole din calea posibilităților de punere în comun a resurselor Uh, bazându-ne tocmai prin uh, lecțiile trecutului, pe, pe lecțiile trecutului. Uh, trebuie să promovăm bunele practici, să um, oferim asistență pe aspecte transversale, cum ar fi securitatea ofertei și așa mai departe, dar este evident că dacă dorim ca aceste inițiative să funcționeze, după cum a spus și domnul general Coleman, va fi nevoie de sprijin politic de la nivel înalt. Vom continua să abordăm aceste aspecte și putem fi de ajutor, dar în încheiere aș spune că agenția aparține statelor membre, bugetul său este finanțat 100% de cele 26 de state membre participante, nu suntem un organism supranațional uh, și vom continua um, să facem de fapt ceea ce ni se, ne vor dicta statele membre, pentru că ele sunt cele care vor uh, avea de luat această decizie suverană. Mulțumesc! Mulțumesc! Mm, dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Galer. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor trei oratori. Mi-am notat câteva idei. Această audiere o considerăm și ca pe un început pentru a iniția un raport în această subcomisie și Cred că avem într-adevăr acum suficientă substanță pentru a face acest lucru. Există și suficiente argumente, au fost adute, aduse anumite motivații și s-au stabilit limitele. De asemenea, au fost prezentate cele mai bune alternative în ceea ce privește modelele de funcționare. Toți cei care au susținut o prezentare au uh, prezentat perspectivele vechilor state membre ceva mai bine. Și este interesant că anumite state membre noi sunt acum mai ambițioase decât cele mai vechi, pentru că acestea duc această politică deja de multă vreme. Puteți să constatați dumneavoastră acest lucru și anume no, că noile state membre sunt mai ambițioase și din perspectiva noastră și din perspectiva președinției poloneze putem să sperăm la preluarea anumitor inițiative. A, ați contribuit cu ceva din perspectiva poloneză pentru a se spori oarecum ambițiile uh, din partea Consiliului pe această direcție? De asemenea, ați vorbit despre pooling și sharing și le-ați numit uh, aproape într-o suflare. În practică, însă, lucrurile stau puțin diferit. Cum apreciați acest lucru? Putem să vorbim separat despre această punere în comun pooling și să ne așteptăm mai degrabă, atunci când vorbim despre punere în comun, la un progres, un progres mai clar decât, în cali- decât atunci când vorbim despre sharing, despre împărțire, care este de fapt o abordare când uh, unul are totul, iar ceilalți participă și profită de ceea ce are acel unul. Ce se poate face în acest domeniu și ce promite mai mult? Și încă o întrebare specifică către EDA, Agenția Europeană pentru Apărare. Noi la Parlament uh, privim această instituție europeană ca pe o instituție de coordonare care face și propuneri, deci stimulează lucrurile, nu se lasă doar dusă de val. De aceea, aceste soluții regionale, care sunt practice, reprezintă o alternativă, însă eu nu sunt mulțumit pentru că ele se limitează numai la regiunile specifice. Ar putea să fie un prim pas, însă, din perspectivă europeană, nu putem să pierdem imaginea de ansamblu din uh, ochi și atunci eu trebuie să spun că eu îmi doresc ca prin intermediul EDA să fim reprezentanți din punct de vedere politic, pentru că asta se întâmplă prin doamna Ashton, dar EDA trebuie să facă și niște propuneri concrete referitoare la cum să progresăm. Nu trebuie să uh, urmăm doar propunerile făcute de niște state membre care se unesc pentru a face acest lucru. De aceea vă întreb, acest rol al EDA pornind de la premiza că voința politică este de partea doamnei Ashton, ar putea să meargă pe această direcție. Vă mulțumesc! Of course I do. Doamna Gomez, trebuie să subscriu și eu la întrebarea adresată de domnul Galer. Și vreau să spun că eu cred într-adevăr că Uh, combaterea corupției în achizițiile publice din domeniul apărării este esențială, nu numai din motivele menționate de domnul Valașec. ci și pentru că Iată, suntem în această criză economică extraordinară, avem un deficit uh, economic, financiar uh, probleme de finanțare a apărării și a securității și noi, ca politicieni, nu putem să cerem cetățenilor să financeze apărarea și securitatea dacă ei nu cred că merită pentru securitatea noastră, ci și mai ales dacă ei cred că uh, acest domeniu e complet corupt. Îmi pare rău, în țara mea, în Portugalia, toate contractele de apărare din ultimii ani au fost uh, marcate de corupție. Și nu e o problemă mă, portugheză, e o problemă europeană. E, vine de la furnizor, fie că sunt germani, francezi sau americani. Este o problemă reală. Așadar, aceasta este o chestiune crucială nu putem cere cetățenilor să susțină acest domeniu așa. Și trebuie să întrebăm pe decidenții politici ce să facem pentru a putea cere bani de la cetățeni ca să finanțăm securitatea și apărarea. Eu aș vrea să vă întreb, din toate aceste domenii care au fost identificate drept priorități pentru pooling and sharing de către a Europeană de Apărare în ultimii ani. Care sunt uh, domeniile unde s-a făcut ceva și care sunt cele unde nu s-a făcut nimic? Deci, ce proiecte trebuie să fie prioritare în acest moment? Aș vrea și să întreb încă ceva. Eu înțeleg că se dorește să se sublinieze că nu se face nimic împotriva suveranității naționale. Însă, poate că ar fi logic să întrebăm statele membre care cheltuiesc cel mai mult pe securitate și apărare programs, the nuclear programs that actually do ă, ce au de gând să facă cu programele lor nucleare, care nu răspund niciunei nevoi decât uh, ego-ului lor național, probabil. Ați spune că acest acord franco-britanic înseamnă o recunoaștere implicită a faptului că banii cheltuiți în programele nucleare, de fapt, sunt cheltuiți degeaba? În cele din urmă, pentru domnul Muir, care sunt uh, riscurile în care ne aflăm acum dacă nu sunt bani de investit în programe de securitate și apărare, dată fiind criza economică? Care sunt perspectivele ca chinezii să vină la cumpărături în Europa și să obțină tehnologia dezvoltată de unele firme europene din domeniul securității și apărării? Domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților pentru cele prezentate astăzi. Am reușit să petrecem o după-amiază întreagă fără să menționăm o altă mare organizație care are sediul aici la Bruxelles și care se pricepe la pooling and sharing. E vorba de NATO. Mă interesează opiniile experților. Dacă nu prea avem bani, după cum s-a stabilit, și încercăm să reducem costurile, nu ar trebui oare să evităm o repetare, o dublare a operațiunilor NATO, pentru că ne suprapunem cu NATO în domeniul acesta. Aș vrea să știu dacă aveți impresia că unele dintre operațiunile UE uh, subminează și repetă operațiunile NATO și dacă această problemă trebuie rezolvată, vă mulțumesc. Dau acum cuvântul vorbitorilor. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, dau răspunsurile în ordine inversă. Am vorbit despre pooling and sharing și în uh, discursul meu m-am referit și la faptul că nu mai există niciun fel de concurență între PCSA și NATO. Spuneți că uh, NATO se pricepe la pooling and sharing. Ar fi foarte bine dacă ar fi așa. Știm cu toții că NATO nu este o identitate supranațională. În Uniunea Europeană situația e mai amestecată, deci dacă se întâmplă ceva la NATO, se întâmplă pentru că așa vor statele. Și sunt acolo elemente bune de pooling and sharing și sunt și niște active foarte bune. Mă gândesc, de exemplu, la standardizare, care este extraordinară după cum știți, există contacte foarte bune între cele două organizații. Anumite operațiuni militare ale NATO uh, sunt comune cu Uniunea Europeană. Standardele, de exemplu, folosite la NATO sunt folosite și de, de Uniunea Europeană. Iată un exemplu foarte bun de nerepetare. Sediul permanent, de asemenea, este un lucru foarte bun. Și există o logică în fiecare organizație care dorește să creeze operațiuni militare. Primul element este acest sediu central permanent. Este și cazul ONU, este și cazul NATO. NATO a luat decizia înțeleaptă de a avea un sediu operațional unic. Noi în Uniunea Europeană avem cinci sau 6 și niciunul nu e operațional. Deci ar fi foarte bine să stabilim un centru permanent operațional în Uniunea Europeană și să continuăm să avem un dialog uh, bun între personalul militar de la NATO și cel de la UE. Deci ce vreau eu să spun este, vă rog, uitați vechiul proverb conform căruia trebuie să alegi între NATO și Uniunea Europeană. E vorba aici de capacități. Acesta e primul lucru de care avem nevoie. Acum lucrăm împotriva deficitelor pe care le avem cu toate noi toți în Uniunea Europeană. Ducem lipsă de capacități la nivel strategic și mai mult decât capacitatea fiecărui stat individual. Deci mesajul e foarte simplu. Trebuie să stăm împreună sau altfel vom eșua fiecare separat. Odată ce avem aceste capacități, la ce le vom folosi? Avem o strategie europeană de securitate, trebuie să o spunem foarte clar. Criza uh, identifică organizația cea, cel mai bine plasată pentru a gestiona o criză. Deci, acestea pot fi folosite în contextul ONU, NATO, în cadrul operațiunilor autonome ale Uniunii Europene am avut deja mai multe. Deci despre asta e vorba. Deci nu există niciun fel de concurență și niciun fel de suprapunere. Însă trebuie să uh, ne trezim odată și să ne punem pe treabă serios. Și un lucru serios recent și ajung astfel la întrebarea legată de uh, Agenția Europeană de Apărare. A avut loc o convenție și atunci uh, am fost foarte conștienți de uh, neajunsurile noastre și ne-am dat seama că avem nevoie de o astfel de agenție. Și nu era vorba doar de chestiuni tactice. După amiaza aceasta am primit o explicație foarte bună legată de activitățile uh, Agenției Europene a Apărării. Am avut exemple extraordinare despre nivelul tactic și despre nivelul tactic foarte redus. Nu se ridică această agenție la nivelul așteptărilor noastre și nu e vina ei. Nu e vina uh, Agenției Europene de Apărare. Cine se află în Consiliul Director? Este prezidat de înaltul reprezentant și restul sunt miniștrii apărării. Deci depinde de noi. Deci probabil va trebui să revizuim această agenție. Pentru că e vorba, uh, funcționează până acum pe principiul unanimității. Dacă un stat spune nu, atunci e nu și nu se fac progrese. Poate însă unele state vor să meargă mai departe mai repede și trebuie să existe posibilitatea de a se face acest lucru. Deci depinde de noi, aici, în Europa. Haideți să fim la înălțimea propriilor așteptări, propriilor ambiții și să utilizăm instrumentele pe care le-am dezvoltat până acum pentru obiectivul pentru care le-am dezvoltat. Ultimul element menționat de domnul Galler, pooling and sharing ca elemente diferite. Eu vreau să spun că e vorba aici de pooling, sharing și de specializare. Punerea în comun a resurselor e un lucru bun. Și probabil că dacă le pui în comun, atunci o să și împarți elemente. Și apoi, dacă toți suntem atât de apropiați între noi, încât să avem aceleași obiective și aceeași abordare, acest lucru nu, nu dăunează suveranității dacă pui ceva în comun, pentru că te afli într-un grup de persoane cu intenții similare și nu are de ce să-ți fie teamă. Ce nu facem acum, nu ne specializăm pe... Um, nu se specializează fiecare stat. Pentru că asta ar putea uh, fi un lucru bun. Eu cred că trebuie să facem un punere în comun, o împărțire și o specializare. E un vis. Diferite condiții, diferite principii, toate interconectate. Și cred că până la urmă Punerea în comun, împărțirea și specializarea este ceea ce ne dorim și ceea ce urmărim. Dar haideți să începem încet. După cum s-a, spus aici, foarte promițător pare uh, acest pooling and sharing regional, aceste insule de cooperare. Foarte bine, dacă acesta este pasul pe care trebuie să-l facem acum ca să progresăm în mod semnificativ, foarte bine. Dar Trebuie să ținem cont de faptul că nu e suficient și trebuie să mergem mai departe și să uh, ne ocupăm și de deficitul strategic. Acestea sunt pe termen mai obiective pe termen mai lung, dar noi nu avem atâta timp. Mai de mult se putea spune că în zece ani trebuie să rezolvăm aceste deficiențe strategice, dar nu mai avem acest timp. Timpul a trecut, deci uh, termen, pe termen lung înseamnă acum, pe termen scurt. Următorul vorbitor. Well, Mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să preiau de unde a, a întrerupt uh, domnul general. Vorbind aici despre capacități, pooling and sharing, regionalizare, specializare, o chestiune despre care am tot vorbit în această după amiază. Eu sunt într de acord cu dumneavoastră. În principiu, ceea ce se dorește este un pooling and sharing bazat pe, capacită- pe capacități. Este clar că trebuie să ne dezvoltăm capacitățile. Cazul Libia a demonstrat acest lucru și, de asemenea, trebuie ca țările să se unească, să pornească de la o bază comună în dezvoltarea acestor capacități. Și uh, pornind de la o bază în care se pune în comun și se, împărțire, uh, și se împarte, lucrurile sunt mai ieftine, mai rentabile. Însă trebuie să pornim de la premiza că uh, suntem dispuși să cheltuim niște bani pe dezvoltarea acestor capacități. Și asta, asta nu este realitatea prezentă. În prezent, cheltuielile au fost reduse cu 50% și acest lucru se întâmplă anual. Vorbim aici de niște reduceri foarte importante ale bugetelor pentru apărare. Aceasta este realitatea. Iar abordarea regională, sigur, s-ar putea să fie una foarte bună, însă trebuie să privim lucrurile secvențial. O regionalizare a acum altă etapă ulterior. Însă importantă este infrastructura și capacitățile pe care le avem acum și trebuie să găsim o cale uh, inteligentă de a opera cu ceea ce avem. Uh, dacă observăm că două, trei țări în jurul nostru operează în același fel, atunci ne putem întreba dacă nu se mai poate alătura încă o țară. Și în felul acesta se pun capacitățile împreună, pentru că important este să se aducă la un numitor comun um, capacitățile care există, să se ajungă la a se economisi bani. Și după ce se economisesc bani, putem să ne gândim la cumpărarea de noi capacități, la dezvoltarea de noi capacități și la noi configurații, pentru că, sigur, țări diferite vor, doveri, vor dori să cumpere cu echipamente diferite. Nu spun că există foarte multe incompatibilități, însă cred că trebuie să ne gândim la o abordare secvențială, o etapă acum, una mai târziu. În ceea ce privește NATO, nu cred că trebuie să excludem NATO și nu cred că am făcut-o uh, pentru că este mult prea importantă. Mâine voi discuta despre NATO la o altă audiere. Însă, pentru a vă spune uh, ideile cele mai importante, sunt încă o dată de acord cu domnul general. Cred că fiecare instituție este complementară cu celelalte și trebuie să fie consolidată. În ceea ce privește NATO, este foarte interesant faptul că uh, ea este bine evaluată uh, și că lucrează cu niște procese de apărare bine structurate. Uh, Cred că este foarte important uh, să împărtășim lecții unii cu alții, să uh, punem în comun resurse și să împărțim în cadrul Uniunii Europene, precum și să identificăm oportunitățile regionale. NATO a mers pe această direcție, pe cea a regionalizării, se gânde- gândește acum în termeni de regiuni și cred că aceasta este o abordare foarte utilă, pentru că în felul acesta țările pot gândi în termeni mai largi și mai extinși și se pot concentra pe regiuni, astfel încât să poată pune în comun și să împartă capacități. Eu doresc ca și NATO să facă pooling and sharing, uh, tot mai mult, să se implice mai mult pe această direcție. Există o duplicare pozitivă care este utilă. În ceea ce privește corupția, aici sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Gomez și anume că corupția ne transformă în o uh, instituție incredibilă. Nu putem să cheltuim 2% din PIB când 50% din aceștia sunt de fapt bani furați, pentru că până la urmă rămânem cu 1% din PIB. Deci trebuie să vedem cât cheltuim dar nu numai asta, ci și felul în care cheltuim, pentru că calitatea modului în care cheltuim bani este foarte importantă. Și acest lucru nu poate fi subliniat suficient. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să facă anumite lucruri și să ia măsuri pe această direcție, dar același lucru îl poate face și NATO. În studiul meu am discutat despre aspecte asemănătoare, despre fonduri de investiții, despre uh, modul în care se poate acționa în anumite țări în care nu există sisteme de achiziții publice corecte și cinstite. Ultim, ultima întrebare. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns la toate. Pooling și sharing să fie o parte a agendei europene obiective ambițioase. Cred că fiecare țară în parte și povestea fiecăreia este foarte diferită. Însă sunt încântat că grupurile de luptă au fost considerate ca fiind un instrument foarte important pentru că uh, țările trebuie să primească stimulente și să intre într-o cooperare permanentă. Sunt uh, oarecum dezamăgit pentru că conversația, am avut o discuție cu colegii polonezi, uh, am încercat să identificăm lecțiile învățate din trecut și uh, încercăm să recomandăm mai multe căi prin care EDA să poate contribui la un progres mai clar în aceste țări. Uh, este important să ne gândim la pooling and sharing și să facem uh, acest lucru. Un exemplu interesant în țările nordice, de asemenea Franța și Marea Britanie, observ că colaborează destul de bune. Sunt uh, niște puteri militare care au reușit să, face acest lucru de, să facă acest lucru, deci sunt încântat. Cehii, Slovacii, cu siguranță și ei pornesc pe această cale. Uh, de asemenea, anumite regiuni europene nici măcar nu s-au gândit până acum la această chestiune, așa încât cu siguranță mai există multe de făcut. Uh, Doamne Gomez, cu siguranță aveți dreptate în ceea ce privește Portugalia, uh, dar nu am văzut planuri de acest gen la dumneavoastră și nici în România nu am văzut, deci cu siguranță mai există potențial pe această cale. Domnul Pascu, vă rog. Um and I want to congratulate. Doresc uh, să felicit pe toți invitații noștri pentru această discuție um, la un nivel înalt de profesionalism. Și cred că De fapt, se vorbește mult de pooling and sharing, dar uh, acest concept încă nu a fost foarte mult dezvoltat. Uh, el se bazează pe exemplul uh, cooperării dintre Franța și Regatul Unit, care cred eu că este un caz uh, special, un caz particular. Este greu să generalizăm uh, acest uh, concept, dar uh, cred că merită să um, luăm în calcul aceste posibilități, pentru că abordarea regională este una logică, ideea uh, legată de faptul că avem culturi uh, militare comune, Franța cu Regatul Unit, de exemplu, au multe în comun comun, uh, mai mult decât cu Germania, de exemplu, care a fost o uh, putere uh, continentală. Dar Belgia și România sunt practic în aceeași categorie. Dar între noi distanța este enormă. Tradițiile sunt foarte diferite. Deci, iată, ce s-a întâmplat este faptul că am fost foarte preocupați de problemele noastre interne și am uh, pierdut complet din vedere nevoia de a rămâne în contact uh, cu alți parteneri, mm, chiar la nivel regional măcar, pentru a avea un numitor comun în abordarea anumitor situații. Bineînțeles, țări ca Regatul Unit și Franța, care s-au confruntat cu situația din Libia, de exemplu, și-au pus în comun capacitățile pentru uh, a participa la operațiune comună împotriva forțelor lui Gaddafi. Dar pentru noi, în regiunea noastră, România, Bulgaria, Grecia, și alte țări din Barcanii de Vest, sau mai la nord Ungaria și așa mai departe, noi pentru ce am face acest lucru? Trebuie să ne reconcentrăm, să reatragem atenția liderii, liderilor acestor țări asupra nevoii de a continua să investească, să dea suficient atenție apărării în general informațiile din anexă pe care am primit-o cu toții sunt date până la începutul lui 2010. De atunci situația nu s-a îmbunătățit, din potrivă, neori s-a înrăutățit. N-aș dori pentru o țară a cărui guvern um, încurajează o anumită atitudine în rândul minorităților sale care trăiesc în alte țări, uh, bineînțeles, este greu să acceptăm propuneri din partea acestei țări. trebuie să ne gândim uh, în mod concret ce putem face la nivel politic pentru a atrage atenția în primul rând a populației, a cetățenilor, pentru că dacă cetățenii dau importanță acestor aspecte și liderii politici o vor face, deci să reatragem atenția lor asupra nivoii de un nivel minim de apărare. Iată, când e vorba de diferitele regiuni, trebuie să ținem cont aspectele specifice ale acestora. Dacă este realizabil acest lucru în aceste regiuni și în ce fel? Pentru că ambele organizații, atât NATO cât și Uniunea Europeană, au pierdut capacitatea de a-și mobiliza statele membre pentru a contribui la menținerea unui anumit nivel de apărare. Cred că merita să menționez aceste lucruri. Mulțumesc. Please. Domnul Muer are cuvântul, vă rog. Um, Mulțumesc. S-a pus, mi s-au pus patru întrebări, cred. Dacă am uitat vreo întrebare, vă rog să-mi amintiți să răspund. Mai întâi întrebarea domnului Cameron în legătură cu NATO. Aveți absolută dreptate. Ar fi trebuit să spun acest lucru. Am uitat. Îmi cer scuze. La Agenția Europeană de Apărare cooperăm îndeaproape cu NATO tocmai pentru că trebuie să ne asigurăm că ceea ce fac cele două organizații sunt uh, acțiuni complementare, acțiunile celor două organizații sunt complementare, pentru că statele noastre sunt state membre ale NATO și operațiunile sunt sau ale NATO sau ale Uniunii sau uh, de coaliție Uh, deci cooperăm cu NATO, uh, nu trebuie neapărat să mergem în uh, Norfolk, Virginia, ci ne putem întâlni la Mons. Deci ținem legătura. Aici nu e vorba doar de evitarea duplicării acțiunilor, inițiativelor, ci și uh, despre a ne asigura că nu se uh, pierd din vedere anumite aspecte. Având în vedere că majoritatea membrilor noștri sunt și, membrii, sunt și majoritatea membrilor NATO, este important ca prioritățile identificate uh, la nivel de Uniunea Europeană și de NATO să fie identice în mare parte. S-a mai subliniat de ambele organizații faptul că aici nu facem concurs de frumusețe. Uh, este suficient uh, de lucru pentru ambele organizații sau chiar mai mult decât pot să facă cele două organizații sau fiecare dintre cele două organizații în parte și cele două organizații împreună. Deci nu suntem concurenți. De aceea trebuie să abordăm cooperarea în mod coerent. Doamnă Gomez, nu cred că sunt eu cel mai calificat pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră în legătură uh, cu atitudinea Chinei, uh, această uh, Um, aceste achiziții fervente din partea Chinei. Noi nu avem staff uh, angajați chinezi în agenție. Uh, noi ne ocupăm de uh, industria europeană de apărare și, bineînțeles, companiile respective um, sunt cele care hotărăsc sau se ocupă de uh, acționarii lor. Uh, noi nu știm că chinezii ar fi uh, ar cumpăra acțiuni uh, uh, în uh, companiile europene în domeniul apărării, dar este clar că nu acționăm într-un vid. Trebuie să avem un plan de dezvoltare a capacităților și avem o serie de priorități uh, în acest plan de dezvoltare a capacităților uh, și astfel, pe baza acestuia, promovăm anumite inițiative. Dar acest uh, plan nu este o Biblie unică, pentru că pentru ca un proiect să fie lansat și sprijinit, statele membre trebuie să fie, și să-și menționeze interesul și Dintre numeroasele uh, inițiative um, care sunt gestionate de uh, agenție, multe sunt legate de planul de dezvoltare a capacităților. De exemplu, Flota Europeană de Transport este o inițiativă legată uh, direct de uh, prioritatea strategică legată de transportarea pe care aeriană. De asemenea, avem programe în domeniul uh, spațiului aerian și a comunicațiilor prin satelit. S-a mai pus, cred că, o întrebare de către domnul Galler în legătură cu rolul uh, doamnei înalt reprezentant Catherine Ashton. După cum știți, ea, pe lângă faptul că este înalt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei, este și la conducerea agenției și după cum a spus uh, domnul general Colan, uh, ea conduce comitetul de pilotaj al agenției, uh, deci este implicată în activitatea noastră, prezintă ministrilor în mod regulat activitatea noastră și face recomandări în legătură cu modul în care trebuie să funcționăm, bineînțeles, e nevoie de sprijin, de un acord al ministrilor. Uh, deci, uh, doamna Ashton are un rol foarte important de jucat și faptul că are aceste uh, trei titluri, uh, eu cred în nume personal că este absolut vital și este un aspect pozitiv, benefic. Agenția Europeană de Apărare nu acționează singură nu este o insulă, după cum a spus domnul Valasek, ci cooperează cu Comisia în uh, legătură cu multe aspecte, mai ales în ceea ce privește sinergiile civilo-militare și faptul că Catherine Ashton nu este doar la conducerea agenției noastre, ci și vicepreședintea Comisiei, uh, permite facilitarea dialogului cu Comisia în, diferite, în legătură cu diferite aspecte, cum ar fi uh, sistemele aeriene, Uh, sau uh, gestionarea spațiului european uh, care este deja congestionat sau comunicațiile prin satelit. Deci, cred că suntem pe mâini bune și dânsa se ocupă bine de noi, se asigură că ministrii apărării uh, sunt conștienți de ce facem noi, care sunt prioritățile noastre și ne poate oferi sprijin politic. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Câteva aspecte pe scurt uh, din partea um, domnilor Mölling și Belet. I'm tempted to respond to Mrs. Gomez. Sunt tentat să-i răspund doamnei Gomez în ceea ce privește aspectele legate de corupție, iar recomandarea de a-i uh, întreba pe oameni uh, referitor la acest lucru. Poate sunt oarecum cinic, pentru că am lucrat prea mult cu aceste lucruri, însă dacă vorbim despre oamenii locului, în anumite șantiere navale, uh, dacă ei cred că este un lucru bun să se mai construiască o navă sau nu în șantierul lor, sau dacă cred că politicienii care au grijă să se întâmple asta sunt oameni buni sau nu, cred că răspunsul va fi puțin în pasă cum ajunge contractul de achiziție la noi. Important e să ajungă. Și asta e valabil din extrema stângă până la extrema dreaptă în anumite țări. Este un fel de alianță. Nu pot să spun că este vorba despre corupție, însă sunt um, anumite interese care nu sunt mânate neapărat de siguranță referitoare la modul în care sunt alocate anumite contracte. Însă, în general, sunt de acord că corupția este o problemă în domeniul achizițiilor publice. Însă, trebuie să se țină cont de multe aspecte care sunt implicate și Sigur, oamenii ar putea să fie întrebați uh, referitor la ceea ce simt uh, în ceea ce privește corupția. În ceea ce privește întrebarea domnului Galler și referitor la nivelul de ambiție din noile state membre, dacă ele sunt mai active sau nu față de cele vechi, sigur, se poate ca câteodată ele să fie mai active, dacă este să privim Suedia, de exemplu, însă um, sunt puțin relevante în domeniul apărării pentru Uniunea Europeană. Sigur, simbolic, acest lucru este foarte important, însă din perspectivă militară nu contează neapărat. Nostim este faptul că dacă numeri pur și simplu activitățile, numărul de coaliții și de activități de pooling și sharing, Regatul Unit este unul dintre cele, una dintre cele mai active țări. Ei sunt uh, unul dintre statele membre cele mai active în domeniul pooling and sharing. Au un spectru de capacități foarte mare și de aceea este foarte dificil să spunem că mm, sunt anumite reguli care pot fi uh, împărtășite sau nu și urmate sau nu. Interesant este uh, modul în care reacționează Polonia în calitate de lider regional, pornind uh, din uh, partea respectivă. Important este și cum țările de mici dimensiune încearcă să preia conducerea în zona lor uh, de regiune. Ideea cea mai importantă a acestei întâlniri este că inițiativele de pooling și sharing duc la anumite economii. Eu cred că această idee este greșită. Pooling și sharing, în primul rând, și acesta este un lucru nostim, pentru că uh, Mereu trebuie să le amintesc oamenilor despre acest lucru. Pooling și sharing are nevoie într-o primă etapă de investiții. Este nevoie de bani investiți pentru a obține niște rezultate. Este un lucru uh, nostru, pentru că mereu în politica de apărare se crede că uh, mașinările de apărare pot fi transformate fără să se facă nimic. Însă nu este așa. Trebuie investiți bani pentru a se obține rezultate. De aceea, pentru ca inițiativele de pooling și sharing să fie durabile, voi sublinia încă o dată ceea ce au spus și antevorbitorii mei. Este nevoie de industrie, pentru că soluțiile sunt unele pe termen lung. Nu este vorba despre un echipament uh, pe care îl avem în prezent, ci este vorba despre perspectiva pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea anumitor lucruri în comun. Și se cheltuiesc mulți bani pe această interoperabilitate, care uh, este de fapt un alt cuvânt pentru uh, companiile din domeniul apărării care încearcă să dezvolte anumite echipamente pentru ca echipamentele incompatibile să devină compatibile unele la altele. În ceea ce privește NATO, cred că Domnul Campbell ne-a reamintit foarte bine acest lucru. NATO este un actor important în uh, acest domeniu al capacităților și al armamentelor. Și cred că um, important este să ne gândim la limita naturală a NATO de a face față provocărilor prezente, pentru că NATO are o politică industrială și una tehnologică, iar noi de parte civilă beneficiem de condiții asemănătoare. Deci observ niște limite naturale în ceea ce privește NATO. Atunci când vine vorba despre soluții inovatoare, ne putem întreba în ce măsură va contribui uh, dezvoltarea capacităților Uniunii Europene la dezvoltarea NATO. Uh, cred că merită să ne gândim și la această legătură între cele două instituții. Vă mulțumesc! I, I was... Da, mulțumesc. Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea dumneavoastră, domnule Galer. Pentru că uneori ne scapă ceva. Și anume că inerția este trăsătura cea mai pronunțată de ambele părți. Și de partea ofertei și de partea cererii. Și cred că statele mici, un termen care nu-mi place, uh, Însă, în fine, statele care cheltuiesc mai puțin nu au stimulentul de a inova, pentru că uh, nu au presiuni din partea industriei și nici din partea doctrinei. Cel mai coerent lucru ar fi aici să reducem cheltuielile și după aceea se vor încerca se va încerca să se găsească soluții mai uh, bune cu bani mai puțin, după cum a spus uh, doctorul Muir. Aici se încearcă să se păstreze tot ce e mai bun și să se apere interesele și nu există niciun stimulent pentru inovare. Dacă vă uitați la statele mici, nu au capacități, nu au un patrimoniu. Deci trebuie să inoveze. Dacă vă uitați la Israel, de exemplu, ei sunt foarte motivați să fie creativi și inventivi. Poate nu ne scapă acest lucru. O situație posibilă ar fi, de exemplu, oh. uh, ca cei care încearcă să gestioneze sărăcia să reducă cheltuielile prin punerea în comună a capacităților și cred că trebuie să avem un impuls de a avea o nouă viziune politică aici. Să stimulăm oamenii să inoveze mai mult. Alvin Toffler a scris odată într-un volum foarte cunoscut că să încerci să schimbi instituțiile militare, e ca și cum ai încerca să oprești un tank aruncând cu bezele în el. Ne aflăm într-o situație complicată. Majoritatea decidenților politici nu înțeleg care este miza. Deleagă expertiza industriei și celor din armată. Și aș lua aici un exemplu din Franța foarte relevant. În 1950 aveam o abordare foarte conservatoare a cheltuielilor militare. Uh, ne bazam pe Statele Unite, de exemplu. Și dacă întrebați și pe cei din industrie, veți afla că toată lumea dorea să rămână într-o situație în care să importe echipament din Statele Unite am avut un lider politic puternic, generalul de Gaulle, care a creat o nouă viziune și a uh, făcut pe toți să ajungă la consens. Cred că de asta e nevoie la nivel european, e nevoie de o nouă viziune. Doamna Gomes, aș spune că acest lucru este și o provocare și o șansă, pentru că în misiuni se poate împărtăși o viziune, de exemplu ce s-a întâmplat în Afganistan, a fost o șansă bună de a avea o viziune comună asupra operațiunilor. Punerea în comun uh, se poate face nu în mod defensiv, ci ofensiv, dacă permiteți să spun așa. În al doilea rând, de partea ofertei, industria se află într-o situație de monopol. Există un uh, monopol și trebuie să deschidem jocul. Directiva Parlamentului European este o ocazie bună de a induce mai multă concurență. Poate se vor găsi soluții noi pentru a scăpa de moștenirea trecutului. Mulțumesc! Mulțumesc! Un ultim punct spus de doamna Gomes. Da, vreau să reacționez la ce a spus domnul Mölling. Poate în anumite state, cum este Germania, nu se conștientizează de către cetățeni faptul că avem o problemă legată de achizițiile publice în domeniul apărării. Dar în alte state, cum este țara mea, se simte foarte acut că o parte a primejei economice în care ne găsim acum în criză este legată de contracte corupte, mai ales în domeniul apărării de exemplu, în contracte cu anumite șantiere germane navale. Iată că și Germania, și Portugalia, și chiar și Grecia au semnat o convenție a ONU împotriva corupției, sunt parte la convenția OCDE împotriva mitei și la Consiliul Europei. Suntem constrânși și de regulile pieței unice, care sunt încălcate foarte des prin corupție În cazul meu, țării mele se fac uh, licitații false cu totul. Și avem o problemă aici legată de opinia publică. Când venim și spunem cetățenilor că avem nevoie de bani de apărare, pentru apărare, trebuie să dăm dovadă de integritate. E vorba de companii private, cum sunt șantierele nevale și așa mai departe, dar e vorba și de stat. Pentru că achizițiile publice implică statul care face comenzile și nu doar firmele uh, private sunt corupte. E vorba de funcționarii statului și uh, NATO s-a ocupat de această problemă, dar Uniunea Europeană nu, deși aceasta era o preocupare din directiva achizițiilor publice din domeniul apărării. Cred că trebuie ca acest subiect să stea în centrul dezbaterii noastre legate de pooling and sharing, pentru că avem nevoie de bani și trebuie să ne asigurăm că cetățenii înțeleg că acești bani sunt bine cheltuiți și nu sunt uh, irosiți. Uh, banii contribuabililor să fie investiți în capacități de care avem nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au fost prezenți astăzi aici. Cred că toate aceste informații vor fi foarte utile pentru raportul nostru din proprie inițiative privind impactul crizei financiare asupra bugetelor de apărare din statele membre. Mulțumesc încă o dată pentru că ați venit aici și informațiile pe care ni le-ați prezentat au fost și sunt foarte importante. Audierea noastră se încheie aici. Mulțumesc foarte mult!